Mulțumesc colegului care a prezentat în uh, comisia noastră acest studiu. Vă felicit pentru munca excelentă pe care ați desfășurat-o și cred că e un studiu complet care permite să se identifice barierele existente, stimulentele, dificultățile care se pot întâmpina în momentul vânzării, cât și al uh, achiziționării online. Diversi factori care au influență pe internet când vrei să cumperi și să vinzi produse. Contribuția dumneavoastră în această comisie e foarte importantă și permite comisiei noastre să cunoască mai bine ce se face online, care sunt uh, cerințele de o parte și de alta și mă bucur că recomandările studiului coincid cu părerea grupului nostru de lucru pentru comerț electronic care a prezentat în iunie sau iulie în comisia noastră. Este clar că cunoaștem cu toții problemele existente. Știm de asemenea care ar putea să fie eventualele soluții pentru a relansa comerțul electronic în Europa. Instituțiile europene trebuie să elimine aceste obstacole pentru a permite o evoluție naturală a pieții interne digitale europene pentru a relansa consumul pe termen mediu în Europa. Acest lucru nu se poate dacă nu funcționează bine comerțul electronic. Trebuie să urmăm definiția unui vector care să reziste la schimbare și care să pună la dispoziție aceste instrumente pentru cumpărători și vânzători, anume comerțul electronic. Această comisie și Parlamentul, de fapt, în septembrie anul trecut a aprobat un document care se referă la eticheta de garanție comercială la care se face aluzie în acest document. Este una dintre formulele propuse pentru a îmbunătăți încrederea în comerțul electronic paneuropean. Și cred că această marcă de încredere ar putea să fie un vector despre care am mai vorbit de mai multe ori. Putem avea un uh, logo, o siglă, e o idee, dar am putea avea și un sprijin informațional, tridimensional, care să informeze pe toată lumea și să preia, să reia informațiile referitoare la tranzacțiile online. Am spus și în luna iulie, am spus de mai multe ori, ieșirea din criză a reformat digital și e uh, momentul să ne suflecăm mânecile. Să trecem la treabă. După ce am auzit ce a avut de spus președintele comisiei noastre, trebuie să știm că grupul de lucru privind comerțul electronic va trebui să rămână um, activ în continuare pentru a continua această discuție, pentru a putea face un schimb de păreri cu producătorii, cu autorii acestui document care reprezintă platforma ideală. Mulțumesc! Mâine vom discuta despre viitorul mandat. A fost o introducere interesantă. Christian Engström, care e preocupat de aceste chestiuni, dorește să intervină, așadar îi dau cuvântul. Mulțumesc! Un comentariu cu privire la bunurile digitale. La Comisia Juridică am avut un grup de lucru privind uh, drepturile de autor care invită diversi experți și cred că a fost un exercițiu foarte util. Am ajuns în esență la aceleași concluzii cu acest studiu în ce privește conținutul digital. Mai întâi, da, e posibil să concurezi. Liber vedem în Suedia. Într-o mare măsură, copiii nici nu mai descarcă muzică ilegal pentru că e mai convenabil să utilizeze iPod-ul. E o veste bună dacă ne referim la alternativele legale. Vestea proastă este că nu există prevederi juridice sau oferte paneuropene. Am avut un invitat la grupul nostru Spotify care există în câteva state membre. Ne-am bucurat să existăm 27, dar nu se va întâmpla, pentru că în fiecare țară a trebuit să negocieze cu șase autorități sau organizații titulare de drepturi de autor, dacă înmulțim șase cu 27, e ceva care nu e fezabil. Și apoi, din cauza lipsei de transparență în ce privește aceste societăți colective, spunea că atunci când negociază cu societățile colective, e un anumit procent din drepturi. Când se adună procentele, ajung la mult peste 100% și nu există transparență și nu pot să facă nimic în acest sens. E o problemă reală această fragmentare a copyright-ului, a drepturilor de autor și dacă comisia nu face nimic, atunci nu se va întâmpla nimic. Ce mă îngrijează pe mine este că am impresia fermă că, de fapt, nu se va întâmpla nimic din partea Comisiei. Nu se vor face propuneri pentru un titlu de dreptul de autor comun european. Se pare că propunerile privind transparența în aceste societăți o să se atenueze dacă o să apară măcar o astfel de propunere. Deci, din partea Comisiei Juridice pot să spun că am ajuns la aceste concluzii în ce privește piața digitală. Dar dacă Comisia de fapt nu este pregătită să întreprindă ceva care să meargă împotriva marilor factori implicați, aceste societăți eh, colective care nu doresc nicio schimbare, vor ca lucrurile să rămână așa la nesfârșit. Dacă Comisia nu e pregătită să meargă împotriva acestui curent, atunci vom fi în aceeași situație în care suntem astăzi. Mm, Pirate Bay va fi singura ofertă comună europeană, care mi se pare regretabil, dar oricum acesta era un comentar Președintele, cred că e ceva foarte util. Vom discuta și cu coordonatorii, vom avea un aviz. Comisia juridică va reacționa la documentul de strategie al Comisiei care a apărut acum și vom avea ocazia să facem acest lucru. Cred că a fost util să precizăm contextul. Doamna Lamot, din partea comisiei, să aici, nu știu dacă dorește să intervină ca răspuns la afirmațiile făcute. Și veți primi un exemplar din raportul nostru. Poate doriți să vă prezentați, să faceți câteva comentarii. Da, domnule președinte, nu o să vorbesc special despre această chestiune a drepturilor de autor, dar o să pun acest exercițiu în contextul lucrărilor pe care le pregătim cu privire la comerțul electronic și acest uh, studiu sosește la un moment foarte oportun pentru că suntem pe cale să pregătim o comunicare privind comerțul electronic și mai vast serviciile online, adică rețelele sociale, motoarele de căutare și așa mai departe. În ceea ce privește aplicarea directivei privind comerțul electronic, această parte va uh, fi introdusă într-un document anex, dar această comunicare va fi uh, cu un caracter mai puternic politic și vrem să definim tocmai răspunsul nostru la lucrările și la diversele obstacole identificate pentru comerțul electronic aș putea să spun că toate problemele uh, ridicate atât de grupul de lucru, cât și uh, în cadrul acestui studiu sunt în prezent examinate și de noi, fie că vorbim de sistemele de soluționare a litigilor, de drepturile de autor, de livrări, de plăți, de protecția datelor. Deci toate aceste teme sunt examinate de noi în prezent, atât pentru a vă uh, spune care este viziunea Comisiei, cât și uh, pentru a crea un plan de acțiune. Sperăm să vă putem prezenta acest document înainte de sfârșitul anului și cu acea ocazie vom putea continua discuția. Mulțumesc! Ne bucurăm că sunteți alături de noi și, după cum am spus, acest studiu uh, are, a fost multiplicat, deci uh, to- toată lumea poate să ia un uh, exemplar. Domnule Miller, dacă vreți să faceți o observație finală. Da, observația mea finală ar fi că piața unică este importantă. Aici avem un nou canal de distribuție care se dezvoltă și acest canal este fragmentat mai fragmentat chiar decât alte piețe tradiționale. Un lucru destul de paradoxal, de aceea cred că este necesară o acțiune politică pentru continuare. Președintele, da, cred că suntem de acord cu dumneavoastră. Tocmai de aceea am lucrat și noi la liniile politice pe care să le urmăm, pentru că este cu, evident, cu siguranță un caz în care atât Parlamentul cât și cetățenii pe care îi reprezentăm uh, se așteaptă să intervenim pentru a-i ajuta. De aceea, suportul politic la acest nivel este important. Încă o dată, vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Vom uh, continua cu domnul Arias și cu grupul care lucrează la acest uh, subiect și vom încerca să creăm propriile răspunsuri în acest sens. Haideți acum să trecem mai departe la primul uh, raport uh, major uh, după întoarcerea noastră din vacanță și anume proiectul de raport al doamnei McClarkin, un raport din proprie inițiativă privind punerea în aplicare a directivei privind recunoașterea calificărilor. După cum probabil știți, este un domeniu de foarte mare interes pentru comisia noastră de multă vreme. Am lucrat foarte mult în acest domeniu și comisia Uh, realizează o carte verde în acest sens. Prin urmare, avem ocazia să stabilim liniile uh, cheie ale politicii pe care să lucrăm în continuare. Doamna Clarkin a elaborat peste vară un raport pe care îl va prezenta acum, după care vor avea cuvântul raportorii din umbră. Nu văd pe doamna lui Grip aici. Nu știu cine va vorbi pentru PP, probabil, poate domnul Schwab pentru că doamna Le Grip nu este aici. Doamna Vaniu este aici, vicepreședinta noastră, bună ziua. Domnul Bușoi nu este prezent, dar domnul Kreutzmann este, doamna Turinen este și dumneavoastră aici, bună dimineața. După cum am spus, din păcate doamna Svensson nu este aici, din păcate ea a trebuit să-și dea demisia din Parlament. Și cred că și echipa completă din partea comisiei este alături de noi. Deci, fără alte introduceri, dau cuvântul doamnei McClarkin pentru a-și prezenta raportul. Doamna McClarkin, Mulțumesc, domnule președinte, bună dimineața tuturor. Sper că ați avut o vacanță uh, frumoasă. Îmi cer scuze pentru vocea mea din această dimineață. Uh, o să mă străduiesc să vorbesc cât se poate de bine, dar cred că sunt alergică la întoarcerea la muncă. Acest raport a fost elaborat uh, și publicat în vacanța de vară, sper că ați avut cu toții ocazia să îl consultați. El se bazează pe o serie de documente prezentate de comisie înainte de vacanța de vară, inclusiv un raport de evaluare, rezultatele unei consultări publice și o carte verde. Am avut privilegiul de a fi invitați la comisie uh, în dialogurile privind mai multe aspecte referitoare la acest subiect și mulțumim Comisiei pentru acest lucru. Și raportorii din umbră au fost foarte um, activi și mi-au oferit foarte multe viziuni uh, utile pentru uh, acest raport. Aștept în continuare să colaborăm uh, eficient, astfel încât documentul să fie unul excelent pentru toți cei vizați. El ne oferă ocazia să oferim uh, propria opinie vis-a-vis -vis de propunerile Comisiei în acest sens pentru uh, sfârșitul anului. Am discutat cu mulți uh, colegi și profesioniști din toată Uniunea Europeană care așteaptă să le oferim rezultate. Ei ajută la creșterea economiei și a nivelului de viață al cetățenilor. Sunt uh, dornici să ofere rezultate pentru piața unică și noi vrem să le creăm un cadru care să funcționeze. Totodată se dorește asigurarea uh, siguranței și calității serviciilor. Trebuie să ne asigurăm că serviciile eficiente sunt uh, puse în aplicare fără costuri inutile sau fără sarcini administrative inutile. Numeroase părți interesate au spus că recunoașterea actuală a calificărilor și directiva uh, asociată trebuie modificată și modernizată, pentru că foarte multe dispoziții sunt um, învechite și unele concepte au fost depășite de schimbările sociale și economice. În Europa secolului al XXI-lea, furnizarea de servicii este o demonstrație clară a felului în care cetățenii trebuie să participe activ la piața unică. Este nevoie de o prezentare mai proporționată a serviciilor și sectorul medical trebuie îmbunătățit pentru a asigura mobilitatea profesională în Europa și a facilita piețe uh, juridice flexibile pentru a asigura proceduri de recunoaștere în toate statele membre și a încuraja furnizarea transfrontalieră a serviciilor, păstrând totodată o calitate înaltă a serviciilor. Potrivit uh, celor care au răspuns consultărilor publice, directiva reușește să atingă aceste obiective. recunoașterea automată pentru profesiile sectoriale a fost uh, și ea lăudată ca uh, accelerând procesul de recunoaștere. Însă există numeroase domenii unde sunt necesare schimbări pe care le voi discuta în mai detaliu în continuare în punerea în aplicare a directivei din 2005, dat fiind numărul de autorități și profesii reglementate din Uniunea Europeană și numărul de state membre care nu au respectat termenele de punere în aplicare, este evident că există unele probleme care trebuie soluționate. Solvit a descoperit o serie întreagă de uh, cazuri în care nu s-au respectat uh, dispozițiile, 20% mai exact. Uh, Există admi- probleme administrative, cum ar fi lipsa de transparență, profesioniști care nu știu ce documente să prezinte și lipsa explicațiilor de autorități, date de autoritățile competente pentru recunoașterea calificărilor. Astfel, uh, Lipsa de satisfacție vis-a-vis -vis de serviciile actuale se poate explica printr-o lipsă de încredere și revizuirea directivei trebuie să se, asigur, să fa, se facă în așa fel încât dispozițiile să fie simple efici, și mai eficiente și să folosească tehnologiile moderne de comunicare și punctele de contact pentru sporirea eficienței. Aceste puncte de contact trebuie să sporească dialogul între părțile implicate. Cartea Verde sublinează niște uh, inițiative importante, cum ar fi platformele online, prin care autoritățile să spună dacă sunt necesare mai multe documente pe, din partea celor care doresc să li se recunoască calificările. Acest proces on online ar putea să accelereze procedurile și totodată să asigure o mai mare transparență. Totodată trebuie consolidate Uh, lista de informații necesare printr-un portal online care să permită autorităților și părților interesate să acceseze toate informațiile dintr-o singură locație și nu din mai multe, așa cum se întâmplă în prezent. O serie din uh, dispoziții din Directiva 2005 au peste 30 de ani vechime și trebuie neapărat modernizate. Acest lucru se poate realiza prin colaborare cu organismele profesionale interesate. Însă, Comisia consideră că folosirea actelor delegate poate fi suficientă pentru modernizarea unei uh, părți a acestor dispoziții, iar Parlamentul și această comisie trebuie să se asigure că deciziile luate sunt uh, țin seama de toate aspectele implicate. S-a vorbit în special de propunerea pentru un card profesional. Aceasta uh, conțin, apare în Cartea Verde și se face referire la o serie de uh, proiecte pilot care să accelereze procesul de recunoaștere și să uh, întărească și mai mult mobilitatea lucrătorilor. Însă, rezultatul consultărilor publice a arătat că există însă numeroase întrebări vis-a-vis -vis de costuri, uh, responsabilitate și caracteristicile acestui card profesional. Prin urmare, este necesar să vedem care este valoarea adăugată pe care acest card profesional o poate aduce. Aceste carduri trebuie să fie facultative pentru toată lumea, ele trebuie să asigure flexibilitate autorităților de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare și de aceea am spus în raport că orice asemenea card trebuie să se. Uh, să folosească un uh, sistem uh, bine stabilit, cum ar fi IMI, Sistemul de Informare al Pieței Interne, care se folosește pentru partajarea informațiilor și uh, se vorbește despre extinderea acestui sistem pentru partajarea informațiilor între părțile, autoritățile competente și părțile interesate. De asemenea, trebuie să identificăm cazurile de uh, comportament profesional necorespunzător unde, de asemenea, schimbul de informații ar trebui să fie, informații uh, uh, ar trebui să fie obligatoriu, mai ales în ceea ce privește uh, profesioniștii din domeniul medical. Ar trebui să existe niște sisteme de alertă uh, Uh, astfel, uh, care să asigure mobilitatea în condiții de siguranță pentru toată lumea, astfel încât încrederea uh, cetățenilor în sistem să crească. Ideea accesului parțial este văzută de Comisie ca un alt mod de accelerare a mobilității. Răspunsul la consultări arată că aproape nicio autoritate competentă nu vrea Uh, introducerea acestui concept în directiva revizuită. Există îngrijorări majore că s-ar putea uh, deschide portițe pentru eludarea uh, acestor dispoziții și de aceea eu uh, recomand evaluarea suplimentară a acestui uh, aspect, astfel încât să excludem măcar uh, specialiștii din domeniul medical. Uh, Autoritățile competente care doresc uh, să asigure locuri de muncă profesioniștilor ar putea să poată face acest lucru bazându-se pe acest mecanism, dar accept că există ocazii în care aceste măsuri se pot aplica în mod disproporționat, uh, subminând credibilitatea sistemului. De aceea, în ceea ce privește măsurile de compensare, cred că procesul trebuie să fie clarificat și deciziile să fie transparente și disponibile pentru profesioniști. Totodată trebuie să cunoaștem uh, mișcările care au loc în uh, mișcările tinerilor profesioniști în întreaga Europa. Trebuie să ne asigurăm că absolvenții nu sunt uh, împiedicați să lucreze în alt stat membru doar din cauza naționalității sale, naționalității lor. Problema recunoașterii se va confrunta cu noi uh, provocări, mai ales uh, în ceea ce privește noile uh, profesii. Procesul de la Bologna este un element important în acest context uh, și în Cartea Verde a Comisiei se spune că uh, aici ar trebui incluse și calificări uh, din uh, țările terțe. Nu sunt convinsă de valoarea acestei dispoziții deocamdată, dar problema cheie a mobilității pentru Europa este strâns legată de mobilitatea temporară introdusă de directiva din 2005, mobilitatea temporară asigură un regim mai flexibil pentru lucrătorii care vor să lucreze pe termen scurt. Astfel, este facilitată alegerea consumatorilor și profesioniștii pot lucra în alt stat membru fără să treacă prin sisteme generale complexe. Însă, consultările au arătat că toate părțile interesate sunt îngrijorate că Uh, această mobilitate temporară poate reprezenta o, un pericol inclusiv pentru sănătatea publică și că directiva a făcut dificilă stabilirea felului în care aceste servicii vor fi furnizate și duratei lor. Deci, în acest domeniu, uh, raportul solicită clarificarea dispozițiilor din articolul 7 în acest sens. Uh, Trebuie notat faptul că mobilitatea lucrătorilor europeni este cheie în stimularea creșterii uh, economice, dar ea poate reprezenta și un pericol pentru sănătatea și siguranța publică dacă nu se ține seama de măsurile uh, adecvate. În ceea ce privește chestiunea uh, limbilor folosite, se uh, vorbește despre asigurarea faptului că profesioniștii dețin uh, capacitățile lingvistice necesare pentru a lucra în alte state membre. Mulți respondenți au uh, spus că directiva nu precizează clar ce măsuri se pot lua pentru a verifica competențele lingvistice ale profesioniștilor. În Cartea Verde, Comisia spune că um, evaluarea cunoștințelor lingvistice uh, de la caz la caz este o măsură adecvată, dar trebuie să vedem mai mult ce înseamnă acest lucru și să vedem cum pot autoritățile competente să uh, evalueze aceste competențe. Trebuie să ne asigurăm că testarea este proporționată și nu reprezintă o altă barieră în fața mobilității. În concluzie, am încercat să analizez fiecare aspect al acestei directive Iar imaginea generală arată că sistemul uh, actual funcționează bine pentru multe profesii și autorități competente, dar există domenii unde eficiența poate fi îmbunătățită și unde modernizarea dispozițiilor existente este absolut necesară. Propunerile Comisiei trebuie avute în vedere și evaluate pe larg înainte de a fi pusă în aplicare. Probleme precum barierele lingvistice trebuie abordate, dar trebuie nevoia de a uh, proteja sănătatea și siguranța publică este un element uh, esențial. Astfel s-ar putea accelera acest sistem, iar tinerii profesioniști ar avea siguranța că sunt tratați în mod egal și corect. În ceea ce privește calendarul, termenul uh, Uh, pentru depunerea amendamentelor este 22 septembrie uh, ora 12, iar luni 19, 19 septembrie va avea loc o întâlnire care sper să fie utilă atât pentru mine cât și pentru raportorii din umbră. Votul va avea loc în 19 octombrie, iar votul în plenară în noiembrie. Sper că această prezentare v-a fost utilă și acum o să rog membrii să-și exprime opiniile. Vă mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc, doamna McClarkin, pentru această prezentare foarte clară. Ne-ați prezentat uh, foarte structurat uh, problemele cu care ne confruntăm. Acum invit raportorii din umbră să ne prezintă opiniile lor și dacă altcineva dorește să ia cuvântul, doresc ne poate spune acest lucru, doamna, domnul de campus, domnul Juvan și doamna Corața Bilt, până acum. Și doamna Gu uh, Gualtieri, cred că dorește să ia cuvântul. Și doamna Weiler dorește să ia cuvântul. Foarte bine. Începem cu raportori din umbră, doamna Le Grip, domnul Bușoi, doamna Le Grip are cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să regăsesc acum la reluarea activității, să mă întâlnesc din nou cu membrii Comisiei pentru Piața Internă, mai ales la un subiect atât de important, esențial pentru edificarea pieței interne, recunoașterea calificărilor profesionale și mă bucur să putem continua schimburile de păreri pe care le-am inițiat înainte de vacanță. Repet, este unul dintre una dintre cele 12 pârghi identificate de Comisia Europeană, de comisarul Barnier, ca fiind esențiale pentru realizarea pieții interne vedem cât de important e subiectul pe care îl discutăm astăzi și importanța șantierului pe care îl inaugurăm și care ne va ocupa mai multe luni la Comisia. Îi mulțumesc, domnule McClarkin, pentru proiectul de raport pe care ni-l prezintă astăzi. După cum spunea și ea, este rezultatul unor eforturi și concertări în amonte cu raportorii din umbră și ținând cont de marea deschidere de spirit și disponibilitatea raportorului, nu sunt uimită să găsesc o mare convergență de păreri, desigur, în acest proiect de raport al raportorului cu pozițiile pe care le subliniază de fiecare grupul căruia aparține al PP. Am avut ocazia să abordez la schimbul nostru precedent de păreri E o soluție cu totul satisfăcătoare pentru raportori în umbră. Nu există antagonism, nu există diferențe sau puncte de dezacord major. Cu toate acestea, pe baza raportului colegei noastre, bazându-mă pe cele patru capitole pe care și-a construit raportul, aș vrea să fac o serie de observații și comentarii. Mai întâi, la primul capitol, Simplificare în beneficiul cetățenilor, desigur, simplificare în beneficiul cetățenilor e obiectivul major, aș spune. Știm în ce măsură birocrația și lentoarea procedurilor sunt uh, insuportabile pentru mulți concetățeni. Deci trebuie să recurgă la toate mijloacele moderne de tehnologie, de comunicare, sunt esențiale, după cum a subliniat raportarea. Crearea acelui portal online ar putea să furnizeze informații utile și să reprezinte un plus important. Evident, va trebui să vegem ca toate autoritățile naționale competente să-și aducă contribuția să actualizeze acest portal pe același drum al simplificării ar fi indispensabil să se apropie cerințele de formare inițială. Pentru aceste schimburi cu caracter mai regulat între statele membre și autoritățile competente din statele membre sunt de dorit. Apropierea cerințelor de formare inițială, apropierea, de asemenea, poate, a activităților profesionale. Mă gândesc la profesiunile din domeniul sănătății, poate ar fi util să aprofundăm proiectul activităților profesionale desfășurate de profesioniștii vizați dintr-un stat membru în altul, vedem că pot exista mari diferențe sau divergențe în formare, dar și în modul în care se exercită activitatea profesională vizată. Mult similar ar fi util să ne gândim la o mai bună armonizare a modalităților de dovadă a experienței profesionale. Să ne apropiem de obiectivul simplificării, N-ar fi mai simplu ca experiența profesională să fie atestată de o autoritate națională competentă sau un organism desemnat de statul membru de origine al profes- profesionistului respectiv. Și în încheiere, în legătură cu capitolul simplificării, am avut ocazia să spunem la schimburi de vederi precedente, numărul de profesiuni reglementate 4600 ezităm între 4600 și 4700, mi se pare o cifră mult prea mare și ar trebui să se reducă. Trebuie până la urmă să găsim, uh, să existe o convergență a numărului de profesiuni reglementate. Al doilea capitol menționat de doamna McClarkin, proiectul de raport, actualizarea dispozițiilor existente, evident, trebuie să lucrăm la o mai bună clasificare a activităților economice, sanitare, ținând cont de rezultatele studiului Comisiei Europene. Aceste elemente sunt detaliate în raportul doamnei McClarkin și subscriu pe deplin. Al treilea capitol la care raportoarea s-a referit în proiectul de raport, progrese în domeniul sănătății și securității. Aici e vorba de subiectul foarte delicat, cel puțin pentru concetățeni, sănătatea, statutul special al profesiunilor din sănătate care au responsabilități și cerințe proprii. Am întâlnit mulți profesioniști din sănătate care au responsabilități proprii, cerințe proprii pentru unii. Ar visa și de multe ori visează cu mm, voce tare o directivă ad hoc care să le fie consacrată, dar fără să ajungem până acolo, pentru că nu vrem să revoluționăm cadrul juridic, e important să se insiste pe responsabilitățile proprii și cerințele proprii legate de profesioniștii sănătății. Și în acest domeniu, chestiunea unei mai bune cunoașteri, identificări, activităților profesionale trebuie să fie aprofundată. Ne punem problema formării, a calificării profesionale, dar în amonte, înainte, pentru a ajunge la identificarea calificărilor profesionale și a formării profesionale, ar fi bine să putem dispune, după părerea mea e ceva ce nu există încă <clears throat> în cele 27 de state membre, o imagine cât mai completă a activităților medicale și a diferențelor de la un stat membru la altul. Se evocă o anumită activitate sau alta de specialist sau activitate medicală sau alta. E un câmp de cunoaștere pe care am putea să-l aprofundăm. Chestiunea accesului parțial, tot legată de profesiuni și sănătăți, e delicată, e o chestiune dificil de controlată în practică. Și există reticențe care au fost prezentate, ca și chestiunea calificărilor dobândite în țări terțe. Incontestabil, creează niște nedumeriri și neliniști la profesioniștii sănătății vizați și, evident, chestiunea competențelor lingvistice în toate profesiunile și toți cei din sănătate cu care am întâlnit uh, au exprimat o îngrijorare puternică în acest sens și cer să există o îmbunătățire a modului în care se ține cont de nivelul de cunoștințe lingvistice, dar raportul doamnei McLaughlin este perfect limpede în acest sens și pot să sprijin. Ultimul, al patrulea capitol din proiectul de raport, integrarea profesioniștilor, și să dăm o anumită încredere în sistem. Integrarea profesioniștilor este esențială. În contactele noastre am văzut o cerere puternică a tuturor celor uh, de a fi în centrul prin organizațiile profesionale, prin autoritățile competente unde participă în statele membre, să fie cât mai mult posibil integrați în centrul uh, dispozitivului de recunoaștere ajung la niște puncte precise, extinderea sistemului IMI, după cum am spus și înainte, trebuie cu orice preț să extindem și să consolidăm acest sistem esențial și sunt uh, cu totul de acord cu propunerile formulate de colega doastră, doamna McClarkin. Mecanismul de alertă și aici este clar dorit și solicitat, revendicat de toate profesiunile începând cu cea de sănătate, este vital. Trebuie să se edifice un mecanism de alertă eficace operațional. Spune cât mai rapid cu putințe. Acea carte profesională, acel card profesional care pune anumite probleme, creează speranțe. Există experiențe pilot, diverse profesiuni au depus eforturi deosebite și sunt gata sunt conștientă de semnele de întrebare care persistă pe plan tehnic, financiar, juridic, anumite preocupări constante exprimate în Parlament, desigur, sunt convinsă cu astfel de carte profesională ar trebui să se bazeze pe o abordare benevolă, voluntară. Nu vrem să impunem nimic unor profesiuni care nu ar dori sau ar vedea-o și mai rău ca un pericol, o restrângere a garanției securității. Cu toate acestea, cred că, ținând cont de importanța acestui dosar pentru edificarea pieții interne, dar și a Europei cetățeanului, la care aspirăm cu toții, trebuie să fim voluntariști în ce privește cartea profesională și să spunem, dincolo de uh, semne de întrebare legitime care se formulează, că suntem extrem de favorabili apariției unui astfel de cărți profesionale în mod benevol, dar să există o realizare concretă, precisă, pe care concetățenii să o poată atinge și care ar fi o marcă a voinței politice puternice europene a parlamentarilor de a merge mai departe în realizarea Europei cetățeanului. Și ne putem baza pe experiența deja dobândită în sectoarele profesionale pentru a emite un mesaj voluntarist și pozitiv în favoarea acestei cărți profesionale în mod benevol. Nu vreau să vă rețin prea mult și aștept cu interes să văd ce vor spune și colegii, în special ceilalți raportori din umbră. Încă o dată mulțumesc domnului Clarkin pentru o muncă extrem de detaliată, aprofundată, un spirit de mare concertare și sunt sigură că această concertare și disponibilitate vor continua la abordarea amendamentelor. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc, doamna Le Grip, pentru observațiile foarte clare pe care le-ați făcut la raportul doamnei Măclar. Doamna Veniu. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă tot am luat cuvântul, uh, dați-mi voie să vă doresc uh, tuturor uh, bine ați revenit în Bruxelles, deși vremea este destul de gri și văd că am început cu o discuție în care ne regăsim într-un uh, oarecare consens, și anume că cerul Europei este pe cale să devină din gri mai albastru. Mulțumesc, doamne Clarkin, după cum a spus și doamna uh, Le Grip, pentru că a ținut seama de observațiile făcute și de toate reuniunile pe care le-am avut Deci uh, sunt foarte multe paragrafe și foarte multe idei în care ne regăsim cu toții. De aceea voi fi foarte succintă. Vreau doar să spun capitol cu capitol câteva observații, câteva adnotări cu privire la acest subiect care este unul cheie pentru Europa cetățenilor și a profesioniștilor, profesioniști care sunt și ei cu toții cetățeni. În prima parte, Cred că este necesară o noțiune foarte importantă. Ați vorbit despre furnizare temporară și ocazională de servicii. Mi se pare un punct cheie în acest dosar și cred că trebuie să avem atenție, trebuie să spunem foarte clar ce dorim ca să nu se pună în discuție declarația prealabilă. Este un lucru fundamental. Tot în prima parte, la aliniatele 5 și 6, se solicită o mai mare transparență a procesului de, uh, decizional a profesioniștilor și evaluarea codurilor de conduită uh, în beneficiul autorităților competente. Cred că și aici trebuie să precizăm în ce direcție vrem să ne îndreptăm. În cel de-al doilea aliniat, ridicați uh, un alt punct cheie, și anume accesul la formare profesională continuă. Și, după cum a subliniat atât doamna Le Grip cât și Cartea Verde a Comisiei. Cred că formare continuă și cerință de formare inițială minimă sunt esențiale. Bineînțeles, în acest cadru trebuie să precizăm în mod clar nevoia unei formări lingvistice indispensabile și poate să precizăm tocmai ceea ce vrem vis-a-vis -vis de uh, posibilitățile procesului de la Bologna, chiar să dezvoltăm o parte din uh, direcții în acest sens și să vedem care sunt dificultățile create de acest proces și să vedem cum ne putem servi de el pentru a merge mai departe. În cea de-a treia parte, este un subiect foarte important. Ați vorbit aici despre principiul accesului parțial. O să fiu foarte succintă pentru că dumneavoastră a spus mai multe și doamna Le Grip uh, și-a exprimat opinia și sunt de acord cu ea. Cred că trebuie să uh, fim atenți, să nu limităm acest principiu și ideea noastră vis-a-vis -vis de el la profesioniștii din domeniul sănătății uh, și la profesiile legate de securitate. Cred că și acest lucru trebuie precizat. Să spunem ce este această securitate, pentru că este un cuvânt foarte des folosit, dar trebuie explicat. Cred că acest sistem al accesului parțial trebuie să fie o problematică generală avută în vedere în acest dosar, care să nu se limiteze doar la domeniul sănătății și uh, a siguranței. În sfârșit, pentru că, după cum am spus, în principiu sunt de acord cu ce a spus doamna Le Grip. O să spun câteva cuvinte despre acest card profesional. Cred că știm cu toții că acest card uh, va impune niște costuri. Deci trebuie să facem o analiză a costurilor și beneficiilor, să vedem care sunt posibilitățile pe care le deschide, plecând de la uh, experiențele desfășurate în prezent. Dar după cum a spus și doamna Legrip, Grip, cred că în acest uh, context în care se află Europa, toți cetățenii și chiar noi, uh, europarlamentarii, ne îndoim în ceea ce privește proiectele europene și vedem că stăm pe loc sau chiar mergem înapoi. Și trebuie să redăm încrederea, aceasta este și um, acesta este și obiectivul uh, lucrărilor noastre parlamentare, să redăm încrederea cetățenilor, fie că e vorba de lucrători, de pacienți sau de uh, profesioniști, și să fim ambițioși în pregătirea viitorului tinerilor noștri. Antevorbitoarele mele au vorbit mult despre acest lucru și cred că acesta este un dosar cheie pentru viitorul tinerilor. Europa de mâine va fi cu ei și dacă vrem ca ei să uh, o construiască cu elan, trebuie să le oferim mijloacele și instrumentele pentru a face acest lucru. Acest uh, card profesional cred eu că este un instrument absolut indispensabil pentru această Europa a cetățenilor. Vă mulțumesc! Uh, uh, Îți mulțumesc, Bernadette, și pentru atitudinea ta optimistă legată de acest subiect. Acum are cuvântul domnul Bușoi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă. Este vorba de un proiect de raport foarte larg, foarte bine structurat uh, și binevenit în ceea ce privește îmbunătățirea reglementărilor în acest domeniu. Sunt de acord cu foarte multe puncte. Din punctul de vedere al simplificării, salut ideea folosirii unor tehnologii moderne pentru a pune la dispoziție mai multe informații cetățenilor prin intermediul unui portal uh, online. Poate este nevoie de anumite clarificări din acest punct de vedere, deoarece mie mi se pare puțin dificil să punem la un loc uh, punctele de contact uh, naționale, Solvit și alte, alte lucruri. Poate este un lucru prea complex care ar trebui să fie coordonat de cineva. Salut de, de asemenea clarificarea conceptului de mobilitate temporară, care duce la anumite probleme în cadrul directivei actuale. După părerea mea, mobilitatea temporară ar putea fi simplificată dacă declarația prealabilă ar fi trimisă prin e-mail. Pe de altă parte, am atras atenția la întâlnirea noastră trecută. Această declarație ar trebui să fie valabilă la nivel național. Dacă se cere o declarație separată, acest lucru ar putea duce la probleme. Sunt de asemenea de acord cu aspectele legate de siguranță pentru a evita dublarea unor măsuri de compensare, ar trebui să existe un ghid la nivel Uniunii Europene Um, în acest domeniu. Acest lucru ar, adu- ar ajuta autoritățile competente naționale și ar duce la uh, practici uniformizate. Cred că un asemenea ghid ar fi mai potrivit decât un ghid de uh, bun comportament. Desigur, o uniformizare și uh, o uniformizare a pregătirii inițiale ar fi o idee bună, însă în locul creării unui al 28-lea regim, uh, cred că ar trebui să ne concentrăm acum uh, pe o mai bună coordonare a uh, platformelor existente. În ceea ce privește în ceea ce privește cerințele de pregătire, formularea ar trebui să fie mai clară pentru a Uh, spune că, um, pentru a clarifica care sunt cerințele uh, minime, Mă bucură uh, faptul că raportoarea s-a ocupat cu atâta grijă de siguranța pacienților și că își dorește implementarea acestui sistem de informații legate de piața internă pentru a împiedica uh, exercitarea profesiei uh, de persoane care um, nu care nu, au, nu și-au respectat uh, profesia. În anumite cazuri însă uh, nu poate fi verificat nu, nu pot fi verificate cunoștințele de limba, de limba, limbi străină ale unui profesionist, însă asemenea, introducerea unei asemenea noi teste nu ar trebui să devină un nou obstacol. Uh, Sprijin de asemenea aborda, abordarea raportorului în ceea ce privește cardurile profesionale. Sunt de acord uh, că avem nevoie de o evaluare de impact foarte bine făcută. Trebuie să vedem de la caz la caz care este uh, situația cu acest card. După părerea mea, acest card ar trebui să fie facultativ pentru profesioniști, însă în momentul în care cineva are acest card, autoritățile competente ar trebui să îl accepte, pentru că dacă nu, credibilitatea acestui card este pierdută. Apoi, cred că dacă am lega acest card de sistemul de informații pentru piața uh, internă, am uh, beneficiat de avantajul acestor două sisteme. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul președinte. Acum, uh, Emily Turinen are cuvântul. Vă mulțumesc, voi vorbi în daneză. Tak til ordføreren for en, øh, en rigtig god rapport, som jeg også sagde inden så. Vă mulțumesc pentru acest raport foarte bun. După cum am spus înaintea vacanței, este, acest raport reprezintă un foarte bun punct de plecare. Sunt de acord cu majoritatea punctelor exprimate în acest uh, raport. Când uh, este vorba de flexibilitate și de simplificare pentru cetățeni, când este vorba de Uh, siguranța și aspectele de sănătate în domeniul medical. De asemenea, când vă referiți la importanța testelor lingvistice, dar care în același timp să nu devină noi obstacole, apoi uh, tratamentul egal care ar trebui să fie uh, valabil pentru tinerii absolvenți. Sunt de acord cu toate aceste lucruri. Eu aș dori să mă refer la trei lucruri care sunt importante pentru noi. În primul rând, pregătirea profesională continuă Ați exprimat uh, în raportul dumneavoastră dorința legată de această pregătire profesională continuă. Eu cred că ar trebui să mergem puțin mai departe din acest punct de vedere. Ar trebui să subliniem dreptul uh, la existența unei asemenea pregătiri profesionale continue, uh, lucru important atât în domeniul medical, dar uh, și în actualizarea pregătirilor profesionale în general în, uh, în Europa. Nu cred că există cineva care este de acord cu această idee a, uh, a, accesului parțial. Nu știu dacă are rost să continuăm cu acest concept. Poate ar trebui pur și simplu să recunoaștem că trebuie să abandonăm acest concept. Al treilea punct se referă la cererea um, existenței unor calificări. Cred că um, este greu să încercăm să armonizăm Uh, acest lucru în Uniunea Europeană. În același timp există niște tradiții puternice în fiecare stat membru și este important să respectăm fiecare uh, sector în parte cu tradițiile sale. Este foarte important să ne asigurăm în Parlament că sunt implicate uh, toate grupurile profesionale, nu biro, uh, birocrații de la Bruxelles trebuie să determine uh, care este platforma necesară pentru fiecare profesie. Acest lucru trebuie să pornească de la profesioniștii însăși. Acestea sunt cele trei uh, puncte importante pentru mine. În rest, cred că nu pot fi adăugate foarte multe lucruri la acest raport, care reprezintă o foarte bună bază de plecare. Vă mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc și raportorilor din uh, Umbra pentru cum ați colaborat și cu doamna McClarkin. Acum aș dori să îi numesc pe uh, ceilalți uh, colegi care doresc să iau cuvântul și doamna Gebhardt a spus că dorește să ia cuvântul. Doresc să verific dacă toată lumea este prezentă. Sper că avem uh, suficient timp la dispoziție. Sper că doamna le Grip este prezentă și pentru următorul punct, doamna Gutierrez, domnul Juvin, domnul Coria de Campos, doamna Corața Bild, doamna Weiler, dom- domnul Schwab, doamna Gebhardt. Mai este cineva care dorește să cuvântul? A, și domnul Jorgen Tic, desigur. Aș dori să vă rog să vorbiți două-trei minute, pentru că doar astfel putem să respectăm timpul pe care îl avem la dispoziție. Domnul Juven va începe, cred că. Deci ar fi bine să respectăm acest timp. În primul rând, doamna Gutierrez. Mulțumesc. Aș vrea să o felicit pe doamna raportor. Sunt într totul de acord cu ce a spus și îmi place foarte mult atitudinea pe care o manifestă. Această abordare a dumneavoastră este foarte pozitivă. Aș vrea de asemenea să vă solicit să aveți cerințe mai stricte în ce privește sistemul. Se pot poate prezenta mai clar, se pot prezenta anumite idei mai clar, putem sublinia, dar trebuie să existe și niște cerințe, niște exigențe. Din punct de vedere teoretic, recunoașterea calificărilor profesionale și a titlurilor merg împreună. Titlurile merg împreună cu calificările profesionale și adesea practica profesională depinde de un titlu care a fost dobândit înainte. Nu trebuie să separăm cele două lucruri. Pe piața unică, un avocat, o infirmieră, un doctor au un titlu și dacă acesta nu se recunoaște, sau se recunoaște calificarea, dar nu și titlul, atunci e o problemă. Iar în ce privește Spania, e nevoie de un titlu ca să poți să muncești în administrația publică. Deci ar trebui să avem un principiu comun și să cădem de acord cu privire la acest principiu comun, conform căruia piața unică europeană dau drept de muncă. Cunoștințele de care dispui, reglementate sau nu, trebuie să fie acceptate, trebuie să se elaboreze proceduri în acest sens. În ce privește legătura între calificările profesionale și titluri sau certificate, riscăm să nu facem nimic, pentru că avem sistemele administrative ale statelor membre care resping adesea calificările și nu acceptă această recunoaștere. Există un obstacol la nivelul statului. I-aș spune așadar colegului din PP că nu aș dori să există o nouă reglementare referitoare la autoritățile de reglementare. Cred că ar trebui să se recunoască titlurile așa cum au fost uh, date, infirmiera e infirmieră, medicul e medic și același lucru e valabil și pentru alte profesii. În ce privește recunoașterea cunoștințelor, piața și societatea ne cer aceste lucruri, dar trebuie de asemenea să recunoaștem existența pieții în sânul societății. Pe de altă parte, Există și lumea sindicală care creează exclusivități și ar trebui să se respingă această tendință. Eu am studiat istoria artei și mi s-a spus că ghizii sunt singurii care pot să prezinte tablourile în muzee și nu trebuie să existe astfel de exclusivități. Sistemul de recunoaștere prezentat de doamna raportor este un lucru bun și cred că trebuie mai puține reglementări la nivelul statelor în ce privește titlurile, mai puține reglementări și mai mare transparență a procedurilor. Pentru că cetățeanul și consumatorul trebuie să știe cine a respins o cerere, de ce și care sunt temeiurile invocate. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Sunteți raportor din umbră de la Comisia de Mediu, deci așteptăm un raport uh, foarte util din partea Comisiei de Mediu pentru raportul domnei uh, McLaughlin. Domnul Juvin acum. Euh, Domnule președinte, mai întâi, dificultatea provine din faptul că o infirmieră nu e infirmieră o infirmieră pregătită în Marea Britanie nu are aceeași meserie cu una instruită în Austria. Asta e o realitate. Și în același timp, noi trebuie să acceptăm că nu există diferențe, pentru că dacă continuăm să subliniem aceste diferențe, nu vom ajunge nicăieri, niciodată. Deci peste 20 de ani o să avem aceeași dezbatere pentru că în orice caz avem de-a face cu o chestiune care ține de subsidiaritate în care programele nu sunt stabilite uh, în mod unitar. Trebuie să acceptăm că există diferențe în pregătire, în formare. Între paranteze, când vă abordează profesioniștii de sănătate din țările dumneavoastră, după părerea lor, uh, pacienții sunt în mare pericol din momentul în care sunt îngrijiți de cineva care nu e din țara respectivă. Când infirmierii sau medicii francezi vin să discute, îmi spun că e îngrozitor când se ocupă de tine cineva în Austria, în Germania, în Marea Britanie. O infirmieră din Germania e mult mai îngrozitoare decât una din Franța, dar știm că există cazuri mai mari de decese în Austria, în Germania sau în Marea Britanie. Vă spun așa, pe jumătate în glumă, dar uh, Există acest argument permanent al securității pacienților. Infirmiera britanică nu e engleză, dar pacienții uh, uh, sunt uh, sau nu la fel de bine îngrijiți în Marea Britanie ca și în Franța. Dar cum să ieșim din această problemă a subsidiarității? Cred că trebuie să acceptăm să existe un al 28-lea tip de program care să se suprapună peste programul național, pentru că în orice caz egoismele naționale, statele, organizațiile profesionale micile interese de categorie vor continua să facă în așa fel încât fiecare să aibă propriile mici programe din propriul stat și vor exista aceste mici diferențe din cauza acestei subsidiarități care se impună Dar să transformăm această dificultate, pentru că altfel nu o să realizăm nici, trebuie să acceptăm această idee de a putea propune, să li se propună organizațiilor profesionale un al 28-lea program în fiecare profesiune. Nu un program minim, pentru că programul minim E un alibi că nu se poate accepta pentru că e minim, dar recunoaște ușor. Dar să acceptăm ideea că e nevoie de un al 28-lea program care să se adauge celor 27 din statele membre în toate profesiunile. Mulțumesc! Um, Vă mulțumesc pentru că ați împărtășit experiența vastă în acest domeniu. Acum, domnul Corea de Campos. Vă mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna McClarkin pentru um, munca dumneei. Am avem acum uh, un sumar al tuturor problemelor cu care ne confruntăm. În, din punctul de vedere al recunoașterii uh, calificărilor profesionale. Sunt uh, de acord cu lucrurile spuse de dumnei. Sunt de acord cu faptul că această directivă ar trebui să fie pusă în aplicare în mod corect. Însă, cred că trebuie să ne punem întrebarea de ce a fost și de ce este pusă în aplicare atât de încet această directivă. După părerea mea, o întrebare foarte interesantă. Asociațiile profesionale naționale, asociațiile aceste asociații reacționează foarte um, lent. Um, procesele de recunoaștere durează foarte mult timp. Și uh, cred că limitarea mobilității uh, lucrătorilor este mult prea uh, strictă. Se propune de exemplu, faptul că furnizori din țări terțe să aibă un acces limitat pentru a um, evita apariția fenomenului în care se alege o platformă anume se propune introducerea unei uh, uh, platforme, dar aceasta ar trebui să fie supravegheată de către Parlament. Sunt lucruri pe care, sincer să fiu, nu prea le înțeleg. În ceea ce privește recunoașterea uh, statutului fiecărui furnizor de servicii, mai ales uh, în domeniul med- medical, eu aș dori să spun următorul lucru. Dacă aici se introduc prevederi uh, mai stricte, vom ajunge în situația în care vom începe în domeniul medical, vom trece apoi la avocat și așa mai departe. Până la urmă nu este vorba doar de uh, încrederea consumatorilor și cetățenilor, ci și de lipsa de încredere um, în uh, funcționarea acestei piețe. Este vorba și de asociațiile uh, profesionale și acestea sunt lucruri care explică Uh, lentoarea acestui uh, proces de uh, punere în aplicare a acestei directive. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Corața abilitatea următoare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte frumos să reîncepem fiind de acord cu multe lucruri spuse de colegi. Aș dori să spun că salut munca EMEI, care a ajutat ajungerea la acest consens sunt de acord cu multe lucruri spuse deja. Cred că uh, trebuie să transmitem acum semne concrete cetățenilor europeni în sensul relevanței muncii noastre aici, în uh, Parlament. Sunt de acord cu Constanț când uh, ea spune că acest card profesional este foarte important și ne poate ajuta să mergem înainte în momentul în care am clarificat toate aceste aspecte tehnice și financiare. Aspectul legat de sănătate este unul foarte, foarte uh, complicat, însă aș dori să vă aduc aminte că anul trecut am adoptat o legislație legată de libertatea de mișcare a pacienților. Deci este un fenomen prezent deja, pur și simplu um, recunoașterea calificărilor profesionale este un aspect al acestui proces oricine poate merge oriunde în uh, Europa și orice uh, profesionist din orice uh, meserie poate să meargă într-o altă țară din Europa și poate să fie activ acolo. Deci, deci ar trebui să ne ocupăm mai mult de armonizarea acestor prevederi care există. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Weiler are acum cuvântul. Vă mulțumesc. Colega Bild are desigur dreptate. Există deja o directivă. Însă nu putem să stăm acum cu mâinile în sân, deoarece această directivă nu este pusă în aplicare în mod corect. Și văd că, din păcate, colega nu ascultă acum. Deci această directivă nu este bine pusă în aplicare. Dacă ar fi fost bine pusă în aplicare, nu am mai fi avut Cartea Verde a Comisiei și nu am avea această dezbatere legată de ce trebuie făcut mai bine. Trebuie să înțelegem acest uh, paradox al comportamentului statelor membre și a unor asociații profesionale naționale. Acest comportament ne arată faptul că acolo unde este nevoie de uh, profesioniști, acolo se și găsesc uh, modalitățile pentru a depăși um, obstacolele și pentru a recunoaște uh, calificările profesionale. Dacă este să vedem care este situația cu uh, medicii, medicii, uh, este nevoie de medici peste tot în Europa și nu există nicio problemă pentru aceștia să um, lucreze în țările europene. La fel, uh, la fel este situația cu uh, infirmierii și așa mai departe. Deci ce ne spune această situație? Ne spune că ar trebui să, sau am putea să creăm o situație în care această, uh, această recunoaștere să fie uh, la nivel european. În ceea ce privește cardul profesional, um, ar trebui, acesta ar, trebui să, ar putea să reprezinte un instrument uh, însă uh, sistemele, sisteme online nu sunt uh, utile dacă lipsește în totalitate voința politică. Eventual ar trebui să începem să, ne, să discutăm cu colegii, um, um, cu deputații din Parlamentele Naționale, să începem acest dialog pentru a vedea cum pot uh, înlătura aceste obstacole statele membre pentru a asigura această libertate de mișcare. Un alt punct care este foarte important pentru mine, ca și pentru colega din uh, Danemarca. Trebuie să ținem seama de tradițiile naționale. În Germania există un sistem dual. Este vorba de un, uh, un uh, sistem care își găsește paralele și în alte state, de exemplu în Luxemburg și în Austria, în ceea ce privește muncitorii specializați. Toate aceste lucruri au fost precizate în directivă și nu au dus la niciun fel de problemă. Asemenea, uh, prevederi nu ar trebui înlăturate din, uh, din directiva uh, actuală sau din modificările viitoare ale directivei. Lucrurile care au funcționat bine, după părerea mea, ar trebui să fie păstrate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Pentru a încheia luările de cuvânt, domnul Schwab și apoi doamna Gephardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am multe de adăugat, deoarece există un, un consens de bază în comisia noastră, lucru uh, care se datorează, desigur, calității raportului doamnei McClarkin. Aș dori să subliniez anumite lucruri. Propunerea legată de Uh, cadrul profesional ar trebui să fie examinată mai îndeaproape. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată a acestui card pentru ca noi să sprijinim, să putem sprijini această propunere. O um, 20, 25% uh, din uh, profesiile, din cele 800 de de profesii înregistrate în Europa există într-un singur stat și în acest context mă întreb dacă chiar ar trebui să fie înregistrată uh, profesia de uh, barman, de exemplu. Aș dori să dau uh, câteva informații uh, colegilor legate de uh, Solvit. Două treimi din problemele legate de recunoașterea uh, profesiilor provin din patru state membre. Și poate ar fi bine să vedem de ce doar în aceste patru uh, țări există asemenea dificultăți mari legate de recunoașterea profesională. Doamna Gephardt mă întreabă care sunt aceste state, o să-i dau cu plăcere acest act, uh, acest document și va, veți putea citi detaliile. Vă mulțumesc. Acum doamna Gephardt are cuvântul. Vă mulțumesc. Și eu aș dori să laud acest raport, deoarece conține foarte multe lucruri bune. Însă, cu toate acestea, există anumite lucruri care, după părerea mea, pot fi îmbunătățite. Eu mi-aș dori, dacă, mi-aș dori să punem un accent mai mare asupra uh, lucrurilor obținute uh, prin directiva actuală libertatea de mișcare creată de această uh, directivă trebuie să fie uh, păstrată, mai ales în ceea ce privește, uh, de exemplu, o recunoaștere automată în domeniul medical. Ar fi o problemă dacă acest automatism ar fi pus sub semnul întrebării acum. Deci eu mi-aș dori să punem mai mult accentul pe aceste lucruri obținute deja. În plus, Poate ar trebui să subliniem mai mult care este responsabilitatea statelor membre din punctul de vedere al punerii în aplicare a directivei. Se face aluzie la acest lucru în două, trei puncte, însă, uh, doamnă McClarkin, cred că am trebui să, ar trebui să subliniem mai mult acest lucru. Trebuie să fie clar că atât că lucrurile hotărâte la nivelul european trebuie să fie puse în aplicare la nivel național pentru ca până la urmă cetățenii să poată profita de aceste lucruri. Este un punct, după părerea mea, care ar putea fi uh, subliniat mai puternic în raportul dumneavoastră. Eu aș avea o întrebare legată de acest domeniu al accesului parțial. Este adevărat că avem nevoie uneori de acest acces parțial. Eu nu pun sub semnul întrebării acest lucru, însă, după părerea mea, nu este vorba de un punct esențial. Un acces parțial care este uh, um, subliniat mai puternic în legislația europeană ar putea duce la probleme și la o fragmentare. De, asemenea, de aceea cred că ar trebui să fim atenți cu această temă pentru ca să nu ajungem în situația în care acest instrument care ar trebui să ajute anumite profesii să devină până la urmă un uh, obstacol în calea Uh, accesului liber și să reprezinte un obstacol și în uh, respectarea calității și siguranței pacienților, de exemplu. Apoi, la punctul 8, vă referiți la uh, prof- profesiile reglementate. Este adevărat că în anumite state asemenea profesii reglementate reprezintă o problemă. Pe de altă parte, reglementarea asigură calitatea exercitării unei profesii. Deci după părerea mea, ar trebui să găsim o formulare mai corectă să vedem ce doriți să spuneți prin uh, această propoziție, uh, conform uh, căreia numărul uh, profesiilor reglementate în, în Europa ar trebui să fie redus. Trebuie să vedem exact despre ce, la ce profesii vă referiți, deoarece uneori uh, Uh, faptul că o profesie este reglementată reprezintă uh, motivul pentru care uh, profesia respectivă este mai bine plătită decât altele. Mm, trebuie să fim atenți la toate aceste aspecte. Apoi, ultimul punct la care doresc să mă refer, cardul profesional. Acest card profesional este foarte important și pentru mine și, desigur, uh, Ah, trebuie să fie introdus pe o bază facultativă. Nu trebuie să obligăm pe nimeni să accepte un asemenea card profesional. Însă, eu cred că ar fi bine dacă am subliniat aspectele pozitive ale acestei uh, idei și să nu ne, refer, să nu ne referim în, întotdeauna în primul rând la aspectele negative legate de acest car profesional, ci mai degrabă la valoarea adăugată adusă de un asemenea car. Faptul că există un car profesional european recunoscut care aduce după, după sine recunoașterea din partea autorităților naționale și accesul la piața respectivă a statului respectiv. Acest lucru este lucru pe care ni-l uh, dorim. Acum, detaliile, criteriile uh, și așa mai departe, toate aceste lucruri au o importanță secundară. În acest raport nu discutăm despre o propunere legislativă concretă, ci despre, o, uh, despre voința noastră politică. Și în acest context nu trebuie să punem accentul pe probleme, ci pe obiectivul pe care îl avem cu toții. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc uh, tuturor, mulțumesc pentru contribuția la această dezbatere foarte bogată pe baza cadrului excelent al uh, raportului MM Clarking. O să-l uh, invit pe domnul teacher mai întâi să fac um, câteva observații în acest sens și vreau să-i mulțumesc pentru acțiunea de leadership pe care a, a uh, avut-o. Știu că s-a discutat și s-a lucrat foarte mult la acest uh, dosar și mulțumesc și pentru participarea la grupurile noastre de lucru pentru că ne-a ajutat prin uh, experiența și uh, prezentarea problemelor cu care s-a confruntat el uh, la acest um, dosar. Mulțumesc și pentru deschidere. A fost o colaborare foarte bună și foarte utilă. Deci, Iurgen Tice, vă dau cuvântul cam 5 minute ca să ne spuneți care este părerea noastră. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și pentru amabilitatea dumneavoastră, mulțumesc și eu, Emei și raportorilor din umbră, pentru un raport clar și concis cu privire la un subiect care este într-adevăr unul complex. Nu o să vorbesc 5 minute, o să încerc să fiu uh, mai scurt chiar de atât și vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să-mi exprim uh, opinia. Comisia a prezentat o carte verde, deci nu avem o, o poziție finală și vom asculta cu atenție la uh, Uh, ceea ce va avea de spus Parlamentul European în uh, raportul său. Dați-mi voie să vă reamintesc faptul că această inițiativă face parte din uh, actul pieței unice. Și există două aspecte. Unul, cum putem îmbunătăți încrederea cetățenilor în piața unică. S-au folosit aici multe cuvinte, precum sănătate publică, siguranță, însă există un alt element important și puțin mai dificil, și anume creștere economică. Pe acest lucru Comisia insistă foarte mult, pentru că dacă economia nu înregistrează creștere, cum să ieșim din criza cu care ne confruntăm în prezent? Pe baza acestor elemente o să fac doar două observații. Una se referă la punctul 4 cu privire la prestarea de servicii temporare și ocazionale. Un element al creșterii este, desigur, prestarea de servicii temporare. Există un uh, document în baza căruia s-a hotărât uh, la, să se renunțe la verificarea uh, prealabilă a calificărilor. Singura excepție se păstrează pentru siguranța și sănătatea publică. Însă, mai trebuie clarificat și există câteva îngrijorări, de aceea s-a și început uh, reanalizarea directivei. S-a pornit de la o prezumție juridică, dar uh, finalul a fost un eșec pentru că uh, directiva nu face decât să repete jurisprudența uh, curții și Curtea de Justiție a spus că trebuie să luăm decizii de la caz la caz. Uh, dar chiar trebuie să deschidem o uh, dezbatere vis-a-vis -vis de clarificare. Există are mai multe, uh, nevoie de mai multe norme în acest sens? S-a uh, vorbit și despre consumatorii transfrontalieri din acest punct de vedere dar noi considerăm că regimul privind uh, prestarea de servicii temporare și ocazionale există deja și este funcțional. O altă uh, observație se referă la principiul accesului parțial. Da, sunt de acord cu raportoarea că multe părți interesate nu sunt uh, foarte confortabile cu acest uh, principiu, dar nu este un principiu al Comisiei Europene, ci al Curții de Justiție. Deci, oare nu este utilă o clarificare în acest sens? Pentru că uh, punctul de plecare este că cineva vine dintr-o țară de origine, desfășoară o activitate economică corectă și vrea să facă același lucru și în alt stat membru. La punctul 13 faceți referire nu doar la sănătate, ci și la implicațiile asupra siguranței. Dacă ați fi votat acest lucru, ar fi trebuit să revenim la jurisprudența curții cu privire la ingineri. Dar oare chiar ne să mergem atât de departe? Deci sunt de acord. Este un principiu delicat, dar nu sunt necesare clarificări. Uh, Starea actuală este jurisprudența, comisia primește o reclamație, noi trebuie să uh, procedăm la analiza acesteia și atunci statele membre uh, schimbă legislația pentru respectiva profesiei. În sfârșit, vis-a-vis -vis de cardul profesional, suntem uh, Cunoaștem uh, întrebările ridicate de raportoare, toate valide. Știm că, uh, știți că vreți să, uh, vrem să discutăm acest lucru la începutul lui octombrie în uh, atelierul care va avea loc atunci. Lucrăm la aspectele tehnice cu un grup de experți și eu v-aș propune ca dacă vi se pare util, în perioada uh, dinainte acestui forum, suntem deschiși la discuții Ați spus deja că uh, există un forum de reflexii. Nu știu dacă e o metodă potrivită, dar uh, eu vă stau la dispoziție pentru informații suplimentare înainte de acest forum al pieței unice. Vă mulțumesc, se pare că am reușit să mă încadrez în cele 5 minute. Președintele, mulțumesc, îi dau acum cuvintei, cuvântul doamnei Emma McClarkin pentru câteva observații finale. Uh, vă rog totodată să uh, ne precizați încă o dată care este calendarul. Doamna McClarkin. Mulțumesc foarte pe scurt. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuții pe care am auzit din sală, care vor fi incredibil de utile. Sunt convinsă că reflectăm speranțele, aspirațiile ca și voința nu doar a profesioniștilor și tețenilor, dar tuturor, pentru a putea, într-adevăr, să realizăm această prioritate a pieții unice. Este sarcina noastră în această comisie, prin acest raport, să spunem Comisiei Europene ce credem noi și, de asemenea, să reflectăm punctele de vedere ca răspunsuri la consultare, ca să arătăm că ascultăm ce au de spus profesioniștii și cetățenii, ce trebuie să se realizeze prin revizuirea acestei directive. În ce privește accesul parțial, sunt conștientă că există o hotărâre a instanței dar, după cum am spus, respondenții la consultare și majoritatea celor din această comisie nu consideră că trebuie să fie proclamat prin legislație. E un lucru pe care l-am subliniat uh, deja, dar un lucru care n-a mai fost ridicat și e o importanță cheie pentru realizarea orice, oricare reforme la această directivă și a schimbărilor adecvate pentru libertatea de mișcare a lucrătorilor este ca implementarea pe plan național să fie bine făcută și trebuie să fie conștienți că se monitorizează în mod regulat. Orice schimbări nu pot fi eficace dacă autoritățile competente nu implementează directiva și nu fac schimb de informații. Nu vom putea noi să asigurăm că lucrătorii vor putea să se deplaseze liber și consumatorii se vor bucura de protecția la care au dreptul, fără o bună implementare. E ceva ce trebuie să facem și noi și Comisia Europeană să sublinieze acest lucru când <clears throat> se ajunge ulterior la Consiliu. Mulțumesc! Președintele, doar să mulțumesc. A, trebuie confirmat calendar. Da. Da, ceva despre reuniunea raporturilor din umbră. Vreau să le spun că vor exista, sperăm, două la cele două plenare de la Strasburg în septembrie. Domnul Tise, sunteți binevenit la ambele sau măcar la una dintre reuniuni. Și apoi sper că vom ajunge la domenii de compromis. Aștept sugestii pentru a putea respecta acel termen limită cu 17 octombrie la care m-am referit. Președintele, vreau să confirm de asemenea și acesta e adresat tuturor membrilor, că pe 19 septembrie vom avea o altă videoconferință specială cu Comisia de Resort din Bundestagul German. Se va ține la 5 și jumătate. Nu știm precis unde, în sala aceasta sau altă sală în care se poate ține o videoconferință și toți uh, <clears throat> uh, raportorii din umbră și alți membri sunt bineveniți. Va exista o echipă completă și de partea germană. Sperăm să avem și alte contribuții pentru membrii Parlamentului Național. Da, asta se va ține. În sala 2Q2, o sală mai mare de la etajul 2, la 5 jumătate pe 19, și apoi vor exista alte schimbări de puncte de vedere cu privire la amendamente și apoi votul pe 17 octombrie, votul în comisie, apoi la plenară în noiembrie și e o bună coordonare cu calendarul și uh, dezvăluirea oficială a propunerilor comisiei înainte de Crăciun. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei poate să spună ceva precis, oricum, ca în acel orizont de timp. Deci vă mulțumesc tuturor pentru această sesiune. Trecem acum mai departe și deschidem discuția privind proiectul de aviz pregătit în această vară pe care îl avem pentru prima dată. Să dau câteva momente celor care nu rămân să <clears throat> iasă în liniște primul aviz pe care noi îl vom da comisii privind comerț internațional, care au un raport din proprie inițiativă privind bariere în comerț și investiții. Doamna Leguin este raportoarea noastră pentru acest aviz. Avem raportăm la doamna Prendergast, domnul Letega, domnul Camfan nu este prezent. Nu știu dacă doamna Ruder care oricum nu ascultă ce spun, doamna Ruler. Dar cineva de la Verzi o să-și aducă contribuția, domnul Trianta Filidis, iar eu sunt din partea CER, raportul din umbră, deci voi avea și eu ocazia să fac niște comentarii. Domnule grup, să deschidă discuția cu privire la avizul dumnei. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am întâlnit azi ca să discutăm subiectul obstacolelor pentru Comerț și Investiții, Comisia Europeană, în martie a prezentat un raport cu privire la aceste obstacole în calea comerțului și investițiilor pentru a vedea care sunt căile de acțiune care ar putea îmbunătăți accesul pe piețe și pentru a îndepărta barierele comerciale adesea netarifare care împiedică schimburile cu partenerii economici. E vorba de primul raport de acest tip realizat de Comisia de resort care s-a anunțat în documentul Strategie Europa 2020. Principala miză a politicii comerciale nu mai e scăderea tarifelor vamale la mărfuri, ci suprimarea barierelor de reglementare. Și raportul Comisiei Europene pune accentul pe aceste bariere care au importanță deosebită pentru întreprinderile europene pe piețele unor parteneri strategici China, India, Japonia, Brazilia, Argentina, Rusia, Statele Unite ale Americii. Țări cu care, cu excepția Argentinei și a Braziliei, nu avem în prezent nicio negociere pentru un acord de liber schimb bilateral. Care e scopul Comisiei? Așa cum e prezentat în acel raport foarte interesant pe care vi-l recomand Uh, ca lectură și e și într-un limbaj foarte plăcut de citit. Politica comercială europeană să aibă un mai mare caracter întreprinzător, antreprenorial, pentru a beneficia de posibilități legitime pe piața partenerilor. Și foarte important ca schimburile cu partenerii să se facă într-un spirit de echitate și reciprocitate, menținând vigilența evidentă împotriva oricărei tentații de protecționism E vorba de a face ceva cu caracter de prejudiciu pentru schimburile comerciale și pentru creștere și prosperitate. Studii demonstrează că PIB-ul Uniunii Europene ar putea să crească cu o jumătate de procent dacă Uniunea Europeană ar obține progrese reale în ce privește reducerea barierelor netarifare în relații cu principalii parteneri în ce privește miza de creștere economică și dezvoltarea întreprinderilor, vedeți că este foarte importantă. Și în ce privește accesul la piețele publice, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, aprovizionarea durabilă cu materii prime. Am văzut recent uh, dezbaterea cu privire la cele metale rare produse în China în cantități foarte mari, pentru care mizele economice pentru industriile noastre sunt absolut cruciale. Dar, de asemenea, ce privește reglementarea, normele tehnice, serviciile și investițiile, raportul pe care ni l-a prezentat Comisia în martie recomandă să facem eforturi comune, atât din partea Comisiei, din partea tuturor delegațiilor prezente Pretutindeni, în lume, dar și din partea autorităților competente din statele membre, ca să vorbim într-un singur glas cu partenerii comerciali pentru a elimina aceste diverse bariere și obstacole în calea comerțului și investițiilor. Comisia INTA este sesizată pe fond. În proiectul de aviz pe care vi l prezint azi, vreau să mă concentrez asupra punctelor care țin în special de competența comisiei noastre, care sunt următoarele dori să insist asupra necesității de a continua acțiunile deja declanșate de Comisia Europeană și statele membre pentru suprimarea obstacolelor netarifare în calea comerțului, special o strategie europeană de acces pe piețe la toți partenerii. Un al doilea punct, importanța unei mai mari convergențe de reglementări și adoptarea de norme internaționale. Avem deja la Comisia IMCO, am vorbit de aceste forumuri specifice care reunesc Uniunea Europeană și diversi parteneri strategici. Consiliul Economic Transatlantic, în care ne întâlnim cu Statele Unite, aceste forumuri sunt locurile în care se stabilește parteneriatul, trebuie extinsă pentru că au importanță deosebită și, în special, trebuie să poată să realizeze rezultate concrete. A treilea punct. Piețele publice discutăm uh, la raportul doamnei Rule aceste piețe publice sau achiziții publice. E vorba de un domeniu foarte important, că se mai pot face mult de făcut pentru ca aceste achiziții publice de la partenerii noștri să fie la fel de deschise ca și în statele noastre. Comisarii de Gucht și Barnier au anunțat că Comisia Europeană se gândește la aplicarea unui instrument care să vizeze să se instaureze o mai mare echitate și reciprocitate în deschiderea pentru participarea la aceste achiziții publice și așteptăm prezentarea acestui instrument din partea Comisiei Europene, în special în relațiile noastre cu China. Acest domeniu trebuie să se bucure din partea noastră de o atenție sporită. Când China se pregătească să negocieze pentru participarea la acordul ABM în ce privește achizițiile publice. În fine, doream să subliniez importanța acordată dialogului și cooperării cu principalii parteneri comerciali uh, în două domenii foarte importante la care sau cărora concetățenii le acordă o importanță deosebită. Securitatea produselor și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Două subiecte dragi comisiei noastre. Nu o să vă rețin mai mult. Lungimea vizelor este limitată, dar o să ascult cu mare interes uh, contribuțiile și observațiile pe care le veți face dumneavoastră și în special voi încerca să integrez cât mai bine eventualele adăugiri care se vor sugera sub formă de amendamente. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc pentru această explicație foarte clară. Cred că este într-adevăr vorba de un raport foarte bun care continuă Um, actul nostru principal legat de strategia EU 2020. Haideți să vedem cine dorește să ia cuvântul. Sunt încântat să-i dau cuvântul doamnei Pendergast. Cred că este primul uh, raport, primul raport pe marginea care este raportor din uh, umbră. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca, munca dumnei pe marginea acestui proiect de aviz. Sunt de acord cu ea că este foarte important să clarificăm uh, regulile legate de accesul egal la achizițiile publice. Nu sunt însă convinsă de faptul că este atât de bine să atragem atenția doar asupra situației din uh, China. Cred că ar trebui să ne referim în general la partenerii majori comerciali al uh, Uniunii Europene, ținând uh, seama de potențialul care există în acest domeniu, în, uh, în alte domenii. Aceste domenii sunt amintite în raportul Comisiei. Există țări uh, dezvoltate care fac parte din uh, acest acord legat de achizițiile publice, unde situația ar putea să fie îmbunătățită. Eu sunt membru în delegația cu relațiile cu Statele Unite ale Americii și sunt uh, convinsă de faptul că am putea să ne integrăm mai bine relațiile cu acest stat. Și dacă am face acest lucru, am putea avea acces la 122 de miliarde de euro venit pentru Uniunea, venituri pentru Uniunea Europeană. Am putea să uh, îmbunătățim relațiile cu uh, parlamentele naționale în uh, îmbunătățirea relațiilor comerciale. Și în final, Domnule președinte, cred că nu ar trebui să uităm care este rolul comerțului în, pentru dezvoltarea durabilă, atât în Uniunea Europeană cât și dincolo de aceasta. Pe o piață uh, globală, erodarea acestor standarde până la urmă este resimțită și de noi aici acasă. Vă mulțumesc, domnul Lăcăgar, care cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că mă bucură faptul că am revenit aici după vacanța de peste vară și mă bucură faptul să vedem că mergem în continuare pe linia pe care am avut-o înainte de această vacanță. Apreciez uh, munca depusă de doamna raportor pe marginea acestui proiect de aviz. Sunt de acord cu opinia doamnei raportor din multe puncte de vedere mai ales uh, în ceea ce privește raportul meu legat de China, pe care îl vom discuta mâine. Aș avea câteva comentarii. În primul rând, am o întrebare legată de o temă a acestui aviz legată și de uh, titlul. Este vorba de cuvântul investiții. Sunt uh, menționate multe lucruri aici, dar cred că am putea să punem un accent mai mare pe investiții. Am discutat cu mai mulți experți când am redactat propriul meu proiect de aviz. De, am discutat despre aceste uh, investiții și ținând cont de faptul că acest cuvânt apare și în titlu, ar trebui să existe un punct dedicat special investițiilor în acest proiect de aviz. Apoi se face o referință specifică la punctul 2, dacă nu mă așel. Aici se spune um, se dorește că dialogurile structurate cu, anumite, cu anumiți parteneri vor duce la rezultate. Și mă întreb aici um, care este rostul cuvântului ace- uh, anumită, deci este vorba de anumiți parteneri ar trebui să menționăm în mod specific care sunt acești uh, parteneri. Deci poate o precizare ar fi foarte bună. Însă, în general, sunt de acord cu abordarea doamnei raportor. Vă mulțumesc. Doamna Râla, doriți să luați cuvântul din partea verzilor? Vă mulțumesc și eu doresc să mulțumesc doamnei raportor pentru propunerea ei. Sprijin mai ales punctul 2, care se referă la standardizare și la norme, lucru foarte important pentru mine. Eu aș dori să remarc un lucru la punctul 4. Este un lucru care apare și în raportul meu și, după părerea mea, avem nevoie de o discuție uh, mai largă în cadrul comisiei noastre. În uh, cadrul domeniului achizițiilor publice trebuie să diferențiem între anumite lucruri. Avem uh, posibilitatea de, deja de a respinge oferte care sunt prea mici. Acest lucru nu se face întotdeauna de către statele membre și am putea să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru trebuie să ne întrebăm dacă introducem, în acest context, dacă introducem noi reglementări, ce rezultat vor avea acestea, ținând cont de faptul că nici cele existente nu sunt uh, respectate. Așadar, poate construim pur și simplu un obstacol prin această propunere. Înțeleg că există probleme, însă trebuie să vedem, să ne gândim foarte bine care instrumente ar putea funcționa și care nu. Apoi, faptul că uh, Europa a pus într-un mod uh, restricțional acest acord nu înseamnă că trebuie să cerem acest lucru și altor state. Până la urmă, cred că ar trebui să, să avem mai multă flexibilitate în acest domeniu, deoarece trebuie să cunoaștem un lucru. Este, avem Uh, cifre care ne arată că 1,3% din achizițiile publice au efecte transfrontaliere și trebuie să ne întrebăm dacă uh, piedici birocratice în acest domeniu uh, sunt bune sau nu. Vă mulțumesc, domn președinte, și eu sunt raportor din umbră și voi face câteva remarci în această calitate. Sunt de acord cu faptul că există un cadru general foarte bun, însă există anumite puncte care ar putea îmbunătăți acest cadru. Doamna Penegast este, are dreptate în, în momentul în care spune că nu ar trebui să punem uh, centrul doar uh, pe China. Acum, în ceea ce privește achizițiile publice, uh, raportul comisiei este unul foarte clar se spune foarte clar că achizițiile publice în Statele Unite ale Americii nu sunt deschise, de fapt. Și cred că ar trebui să uh, facem referință la acest lucru. Eu am fost uh, în vizită și în uh, Japonia. Uh, situația este asemănătoare și acolo. Foarte multe uh, firme din Europa ar uh, profita în urma unui acces mai deschis în aceste achiziții publice din Japonia, de exemplu. Apoi, cred că ar fi bine dacă am uh, discutat mai mult despre lipsa de unitate, uh, norme um, unitare în ceea ce privește uh, standardele tehnice. Nu există o recunoaștere reciprocă a, standard, a, testel, a standardelor de testare. Este un lucru valabil pentru China și Japonia, Acolo nu se acceptă teste efectuate în uh, Uniunea Europeană, se cer teste suplimentare și este vorba de lucruri care ar trebui să fie abordate în acest raport. Și în foarte multe cazuri uh, nu există dovezi uh, științifice pe care se bazează anumite hotărâri. Și aceste lucruri sunt foarte importante. M-a bucurat faptul că doamna Le Grip a discutat uh, standardele. Standardele au fost discutate în, deja în comisia noastră și în, uh, inițiem un nou proiect împreună cu doamna uh, Comi. Deci este foarte bine că acestea sunt amintite în acest raport. Am discutat deja și un alt lucru în această comisie, colaborarea noastră cu Consiliul Transatlantic și am făcut uh, progrese într-un uh, domeniu, crearea uh, unor grupuri de, de lucru uh, comune pentru a vedea care sunt uh, standardele comune în anumite domenii, de exemplu în uh, producerea de vehicule, de autovehicule electrice, astfel, pentru, astfel încât să nu creăm noi standarde. Uh, deci dacă putem colabora cu Statele Unite ale Americii, am putea demonstra că este o idee foarte bună de a crea standarde uh, globale. Am putea implica de asemenea și Japonia și China și astfel am putea arăta cum putem merge uh, înainte și uh, să evităm probleme legate de birocrație. Apoi, cred că ar trebui să menționăm și uh, vămile. Noi suntem uh, competenți în ceea ce privește uh, vămile și raportul Comisiei identifică aceste probleme legate de uh, controlele vamale care reprezintă până la urmă obstacole netarifare. Cred că ar fi foarte bine dacă am putea include aici ceva care să meargă în următoarea uh, direcție. Este vorba până la urmă de uh, aspecte legate de comerț uh, internațional, însă expertiza celor care se ocupă de piața internă este foarte uh, utilă, deoarece și noi ne ocupăm de uh, obstacole în, în calea schimburilor comerciale și așa mai departe. Uh, există lucruri care sunt uh, prezente pe piața internă în, în Uniunea Europeană. Domnul uh, comisar Pascal Lamy mi-a spus în cadrul unei uh, întâlniri uh, faptul că Uniunea Europeană este lider mondial în ceea ce privește tehnologia pieței interne. Și, într-adevăr, acest lucru este adevărat. Și uh, sunt convins de faptul că membrii acestei comisii ar trebui să colaboreze mai strâns cu um, reprezentanții uh, comisiei. Nu există o modalitate oficială a acestei colaborări în acest uh, moment, însă cred că trebuie să găsim o, mod- o modalitate. De asemenea, am putea să cerem colegilor uh, din Statele Unite ale Americii să accepte o implicare mai mare din partea noastră și trebuie să găsim cea mai bună modalitate de a eficientiza această implicare cât mai mult. Cred că um, Comisia INTA se va bucura dacă va primi o idee din, din partea noastră în acest sens. Aceasta ar fi contribuția mea în calitate de raportor din umbră. Dorește altcineva să ia cuvântul? Vă rog, domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deci s-au spus foarte multe lucruri, eu, drept urmare eu mă voi concentra asupra trei puncte. În primul rând, doresc să o felicit pe colega Legri pentru acest proiect de aviz, care după, este un proiect de aviz foarte echilibrat, um, include aspecte care devin din ce în ce mai importante în contextul globalizării. În primul rând, este vorba de colaborarea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale, ale Americii. Această colaborare este foarte importantă și trebuie să începem să ne gândim uh, ce am putea să facem noi, Comisia INCO, pentru a eficientiza acest dialog transatlantic, deoarece este vorba de o temă despre care se discută de uh, foarte mult timp și nu am progresat uh, suficient, după părerea mea, și comisia noastră ar putea să facă mai multe în acest punct de vedere. Apoi, nu, uh, nu cred că în centrul acestui raport ar trebui să punem uh, China. Este vorba de aspecte relevante din punct de vedere al pieței interne, dar și aspecte importante um, pe plan global. S-au amintit normele, și standardele. Eventual am putea să adăugăm aici anumite lucruri legate de, propri- de pro- dreptul la proprietate intelectuală. După părerea mea, este adevărat că la punctul 4 există o formulare foarte echilibrată. Este important să spunem lucrurile necesare ceea ce privește reglementarea existentă dar uh, în același timp, în asemenea uh, acord, uh, acorduri ar trebui să, să fie formulate niște excepții și ar trebui să discutăm foarte serios despre, despre aceste excepții. Însă să fie foarte clar că um, aceste excepții să fie parte a reglementărilor legate de achizițiile publice și nu de acordurile internaționale de liber schimb. S-a discutat, s-a mintit de fapt deschiderea sau lipsa de deschidere a pieței achizițiilor publice în Japonia și în aprilie Comisia a, red- a redactat o, o comunicare în care se spune că doar 25% din piața achizițiilor publice din Japonia este deschisă, în Canada este vorba de un procent de doar 4% și pe mine mă interesează cum a ajuns uh, Comisia la uh, aceste procente, să vedem dacă ele sunt într-adevăr reale pentru a ne putea uh, redacta cât mai bine și ne argumentele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Cred că și domnul Prinsă de la DigiTrade este aici. Vreți să comentați și dumneavoastră să răspundeți eventual la câteva puncte? Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să prezint uh, perspectiva Comisiei aici și mulțumim și Comisiei INTA pentru un uh, raport foarte util în activitatea noastră privind strategiile comerciale europene. Uh, eliminarea barierelor comerciale este importantă și de aceea avem această strategie. Iar, ca parte a politicii noastre, există acest uh, raport care va fi prezentat în Consiliul European din primăvară și va reprezenta în viitor uh, o piatră de temelie pentru uh, aceste acțiuni. O scurtă observație vis-a-vis -vis de acest raport este un element de bază care arată relațiile comerciale cu țări terțe și arată toate cum punem noi în aplicare aceste acorduri comerciale Noi cerem statelor membre să coopereze, acest lucru face parte și din uh, agenda lor politică în dialogurile bilaterale cu țările terțe, astfel încât uh, eliminarea barierelor comerciale să fie uh, o prioritate pe agendele lor politice. Mulțumesc acestei comisii pentru interesul pe care l-a manifestat în realizarea unui aviz propriu vis-a-vis -vis de barierele comerciale netarifare și pentru ideile noi pe care acest raport uh, le-a adus. Acest lucru ne arată că uh, putem merge mai departe în elaborarea unei politici eficiente de eliminarea barierelor comerciale, astfel încât uh, comerțul să fie unul mai global și mai corect. Vă mulțumesc! Președintele, vă mulțumim. Domnul Schwab a întrebat foarte concret uh, care este situația cu aceste date din uh, Japonia. Poate ați putea să ne trimiteți un răspuns uh, clar în acest sens. În general, însă, vom continua uh, cu privire la uh, punctele pe care le-ați exprimat. Uh, doamna uh, Le Grip, vă rog să încheiați să ne spuneți care este calendarul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mai întâi din suflet tuturor intervenienților, în special raportorilor din umbră, pentru observațiile lor foarte clare și pentru propunerile lor. Știu că termenul foarte scurt în care am uh, elaborat acest raport nu a făcut posibilă organizarea unor uh, reuniuni cu raportorii din umbră înainte de întreruperea lucrărilor. Deci uh, am uh, colaborat doar prin e-mail și prin intermediar și nu am putut să facem un schimb de opinii față în față. De aceea, în proiectul de aviz pe care vi l-am pus astăzi la dispoziție, m-am limitat doar la câteva sugestii iar uh, lungimea textului uh, nu depășește lungimea maximă permisă, astfel încât uh, să avem loc să integrăm propunerile, amendamentele și contribuțiile membrilor comisiei. Voi încerca să răspund foarte, foarte pe scurt și nu foarte exhaustiv, lucru pentru care îmi cer scuze, dar vom discuta într-o reuniune ulterioară cu uh, raportorii din umbră aceste lucruri. Voi încerca așadar să răspund la câteva întrebări adresate. Poate o precizare de natură semantică. La punctul 2, atunci când fac referire la dialogurile privind reglementarea purtate în acest domeniu, al convergenței în materie de reglementare spun de, că e vorba despre unii dintre parteneri și aici uh, folosesc acest cuvânt unii pentru că nu există un dialog structurat cu toți partenerii și, de altfel, faptul că nu am avut uh, foarte mult spațiu m-a limitat în enumerarea partenerilor. Deci, de aceea, am uh, folosit uh, această formulare unii parteneri, dar sunt dispusă să um, schimb textul pe baza amendamentelor, astfel încât să vedem cum putem uh, gestiona cel mai bine spațiul și timpul pe care îl avem la dispoziție. Poate că nici traducerea nu a fost una foarte fericită, dar sunt gata să fac o corecție. După cum, ă, pentru că mai mulți raportori din umbra au intervenit cu privire la punctul 5 și la faptul că se menționează relațiile comerciale cu China, vreau doar să fac câteva precizări și să spun câteva răspunsuri. Nu, nu sunt obsedată de China. Deși este a doua putere mondială, ea nu este pentru noi decât un ă, partener economic și social unul dintre alții, dar uh, rapiditatea și puterea cu care uh, China se face prezentă pe uh, scena internațională trebuie avută în vedere și, sincer vorbind, reprezintă o adevărată provocare. Pe de altă parte, China este, în prezent, pe cale să se lanseze în pregătirea negocierilor uh, pentru aderarea la acordul la um, achizițiile publice. Tocmai de aceea am, făcut, am introdus acest punct care face referire la relațiile comerciale cu China, dar desigur există și alți parteneri precum Statele Unite sau Japonia cu care avem discuții uh, vaste, în mod evident. Și trebuie să ținem seama de felul în care ele își uh, deschid uh, piața achizițiilor publice. Sunt gata să discut cu privire la acest punct cu raportorii din umbră, cu atât mai mult cu cât uh, subiectul investițiilor uh, nu se regăsește uh, foarte mult în acest proiect de aviz, dar nu am intrat în detalii pentru că vreau să văd care sunt amendamentele și opiniile ulterioare. Nu am vrut să prezint un document final, ci să las loc discuțiilor și um, ideilor dumneavoastră. De aceea am lăsat loc pentru um, detalierea acestui punct cu privire la investiții. Domnule președinte, dumneavoastră ați vorbit despre necesitatea o uh, mai mare coerență. Aici, uh, într-adevăr, se poate adăuga un aliniat uh, suplimentar sau putem aduce precizări suplimentare la punctul 2. Este într-adevăr un punct important. La fel, uh, uh, problema vămilor, nu am vorbit uh, deloc în, de rolul lor și de rolul politicilor vamale. Asta pentru că nu am vrut să um, mă suprapun cu competențele Comisiei INTA și să nu mă depărtez de uh, subiectele pe care s-a concentrat până în prezent uh, IMCO. De aceea nu am deschis acest subiect, dar uh, sunt uh, gata să integrez și această dimensiune pe care dumneavoastră a subliniat-o ca fiind importantă, pe bună dreptate. Uh, Iată, uh, în sfârșit, problema dezvoltării durabile și a normelor sociale. Sigur că atunci când vorbim de uh, echitate și de reciprocitate în schimburi, ținem seama de respectarea uh, normelor sociale și de mediu pe care uh, statele membre ale Uniunii Europene le-au uh, stabilit ca priorități, în timp ce partenerii noștri nu le-au uh, pus întotdeauna în vigoare cu aceeași intensitate și atenție. Deci sunt gata să adaug fie un punct, fie să evocăm normele sociale și de mediu care sunt într-adevăr importante. Îmi cer scuze dacă nu am răspuns la toate întrebările și la toate observațiile colegilor. Dialogul va continua, dar uh, văd că timpul trece în mod inexorabil, așa că o să închei aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru observațiile și contribuțiile uh, foarte extinse pe care voi încerca să le integrez în mod cât mai complet și mai coerent, păstrând totodată accentul asupra uh, competențelor care țin de comisia noastră și integrând uh, la nivel mai vast și, cele, uh, și pe cele ale Parlamentului, care este un actor esențial în discuțiile cu Comisia. Este un rol nou al Parlamentului nostru pe care trebuie să îl înțelegem și noi. Vă mulțumesc! Președintele, da, vă mulțumesc pentru acest rezumat uh, foarte cuprinzător. Cred că natura lucrărilor noastre la avize este că raportorul este întotdeauna limitat în ceea ce privește lungimea, dar nu avem limită în uh, numărul de amendamente care pot fi depuse, deci aceasta este o bază foarte bună. Ca termen avem 6 uh, septembrie uh, prânz pentru elaborarea amendamentelor, iar votul va fi în 6 octombrie. Calendarul este unul foarte strâns datorită calendarului internațional, dar este un uh, raport Uh, anual și nu este uh, necesar să prelungim acest termen. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în continuare și vă mulțumesc. Trecem mai departe la avizul uh, final al acestei dimineți privind dimensiunea europeană a sportului și îl salut pe, o salut pe doamna Corhola, prim vicepreședinte, care este raportarea pentru acest uh, aviz. Îi dau cuvântul să-și prezinte avizul, apoi urmează raportorii din umbră, domnul Tarabella de la Socialiști, domnul Mandes este aici, domnul Kreutzmann, poate domnul Mandes o să vină, doamna Ruda de la Verzi, domnul Fox uh, o înlocuiește pe doamna McClarkin, care dă un interviu radio, și știu că uh, sunt și niște aspecte legate de jocurile de noroc uh, tot aici la acest punct. Și oricine vrea să mai intervină. Avem o jumătate de oră, cred că va fi suficient, astfel încât îi dau cuvântul doamnei Corhola. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt mai multe aspecte ale acestei propuneri, de la lupta împotriva dopajului, educație, incluziune socială, până la libertatea de circulație a sportivilor și cooperarea cu organizațiile internaționale. Chestiunile care țin de mandatul INCO țin de dimensiunea economică a sportului, adică um, pariuri, loterii sportive, exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală și vânzări transfrontaliere de bilete pentru manifestări sportive, unde implementarea a fost destul de slabă, impactul social și economic foarte important al sportului în Uniunea Europeană. Cu primele trei paragrafe din aviz doream să subliniez importanța de a asigura finanțare durabilă pentru sport din surse publice și private. Mecanisme de solidaritate financiară care s-au implementat atât în sectorul uh, privat cât și public și ar trebui să acopere mm, discrepanțele dintre cei săraci și cei bogați din sport. Aceste activități sportive contribuie cu sume importante. Mm, e vorba de finanțarea activităților sportive de bază, organizații umbrelă, care consideră că această finanțare este indispensabilă. După părerea mea, ar trebui să fie aparată, permițând statelor membre să acorde drepturi exclusive pentru loterie și să ajute să apere sectorul de concurența ilegală. Comisia a lansat un studiu independent în ce privește finanțarea sportului de bază în Europa, analizează o gamă diversă de politici din piața internă cu impact direct asupra acestor sisteme de finanțare. În paragraful 4 ne referim la drepturi de proprietate intelectuală care au fost exploatate, de exemplu, în comercializarea, prin utilizarea de sigle, de logouri, redistribuirea parțială a veniturilor, care au nevoie de atenție suplimentară. În alineatul 5 ne referim la prevedere în directiva privind serviciile care interzic discriminarea baza locului de reședință. De exemplu, uneori biletele vândute online sunt mai scumpe dacă ai domiciliul în Olanda decât dacă ai domiciliul în Spania. E un subiect care trebuie să fie ridicat pentru că directiva privind serviciile încă nu este implementată în mod satisfăcător în întreaga Uniune Europeană. Aștept uh, cu nerăbdare comentariile și amendamentele dumneavoastră care trebuie să fie depuse până la sfârșitul săptămânii, până vineri 2 septembrie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum să auzim contribuții din partea raportului de umbră și domnul Petru Valasquez de la Comisia Europeană, pe care dorim să-l salutăm, care se ocupă de acest dosar. O să-l invit și pe dânsul să comenteze după ce auzim din partea deputaților. Mai întâi, domnul Tarabel. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să o felicit pe Corola pentru proiectul de aviz. Împărtășesc părerea la toate paragrafele. A făcut bine să insiste pe aceste aspecte. O să mă refer și eu la cinci puncte. Mai întâi, fiind multe de spus cu privire la sport, ce ține de convenția noastră, primul aspect, jocurile bănești. Am discutat și o să mai discutăm mult cu raportul colegului Kreuzmann și aș vrea doar să insist asupra importanței loteriilor naționale publice în finanțarea sportului. Pentru că ele sunt loterii care încearcă să investească în toate sporturile, nu doar în sportul de elită, ci și în cel popular, ceea ce nu e deloc cazul cu loteriile online. E suficient să menționez marile societăți, Win, Big Click, Bome, eu care sprijin West Ham, echipa de fotbal din Regatul astea apar pe tricouri pentru că aduc mulți bani, dar sunt uh, cu sediul în Gibraltar, unde regimul fiscal e favorabil. Deci nu știu dacă chiar astfel de societăți vor vrea să investească în sportul de masă, ci doar să aibă un profit maxim, care este motivul lor de existență spre deosebire de loteriile naționale, după cum am precizat deja. În al doilea, drepturile de proprietate intelectuală trebuie să fie respectate. Dar aș vrea să merg mai mult în ce privește această comercializare. Produse derivate din tricourile sportive, sunt multe produse peste tot meu, dar și în Europa. Și când văd aceste maiori, aceste tricouri pe care le văd, care se schimbă în fiecare an, pentru că activitatea aceasta de comercializare se schimbă uh, sponsorul. Uh, era un club din Italia pe care îl sprijineam, care aveau dungi în uh, negru și albastru, dar uh, Anul trecut erau niște dungi mai înguste, acum sunt mai late, aceste tricouri sunt foarte scumpe, produse cu costuri minime și aceste societăți, în fine, arătăm cu degetul spre Asia, ar putea să facă un efort de a sprijini puțin și industria textilă europeană. În al treilea rând, o sprijin pe raportoare când e vorba de nevoia de a acoperi discrepanțele între sporturile bogate și cele sărace, unele care atrag mass media și altele care nu. Se existe acest mecanism de solidaritate financiară. Și ca unii sportiv de nivel înalt, care trebuie să aibă și o altă activitate profesională pentru a putea supraviețui. Deci totul este sub semnul banului. Trebuie să asigurăm diversitatea în toate sporturile. E această mobilizare pe care trebuie să o facem în patrulea rând pentru a facilita libera circulație a profesioniștilor din sport și sportul benevol. Trebuie să recunoaștem uh, recunoașterea, să asigurăm recunoașterea certificărilor pentru profesiunile acestea, cum e pentru cele reglementate, s-a făcut deja pentru fotbal, dar nu și pentru natație. Cineva care are certificat de monitor în Franța nu poate să vină să exercite profesiunea în Belgia. În al cincilea rând, toate sporturile, libera circulație a cetățenilor trebuie să fie asigurată în limitele recunoscute de jurisprudența actuală. În fotbal, în special, transferul de judecători care rețin atenția publicului, având în vedere fluxurile financiare foarte mari care de multe ori depășesc orice măsură. Sprijin aici efortul Comisiei de a face o evaluare globală a transferurilor în fotbal, profe fotbalul profesionist. Reamintesc că acum câțiva ani a fost o hotărâre Bosman celebră în lumea sportului. Nu s-a măsurat impactul pozitiv pentru judecători, pentru de a avea libertate față de cluburi. Mulți jucători s-au îmbogățit mulțumit acestei hotărâri judecătorești, dar care au fost consecințele asupra școlilor de formare de tineri jucători, care poate au fost în regres pentru că investițiile au fost mai puțin asigurate. Clubul era mai puțin stăpânul jucătorului. <clears throat> Există și aversul și reversul medaliei. Trebuie să ne gândim și la aceste aspecte și nu mă pot împiedica să vă vorbesc despre o anecdotă în orașul Liej m-am întâlnit cu un ziarist celebru numea fotbalului Bols, care schimbă, trece de la RTBF la o, un canal privat, RTL TV. Salut și îmi prezintă pe cine era Jean-Marc Bosman, acel jucător care a dus la modificarea raporturilor între jucători și cluburi, pentru că hotărârea Bosman nu e celebră doar în Belgia sau în Europa, ci în întreaga lume. A reglementat relațiile între jucători și cluburi. Imaginați-vă că el, care prin hotărâre a făcut celebru avocatul, care acum nu se mai ocupă decât de chestiuni sportive în Belgia și în străinătate, acest jucător care a făcut alți pe jucător multimilionar, el trăiește în mizerie, n-a mai vrut să-l ia niciun club și acum uh, există acțiuni sociale în comuna care trăiește, îi sunt uh, consacrate anumite emisiuni la televiziune. E un, oarecum un paradox al istoriei. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult că ne-ați uh, reamintit și importanța acelei hotărâri Bosman și entuziasmul dumneavoastră care vă caracterizează. Domnul Mandels nu este aici, dar e un alt mare entuziast al fotbalului, domnul Kreuzmann, care poate să ne transmită acest entuziasm. Vă mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Este foarte interesant că discutăm în acest dosar Uh, lucruri uh, comune cu jocurile de noroc uh, online. Um, în acest domeniu este vorba de licențierea acestor companii. După părerea mea, ar trebui să ținem seama foarte mult de principiul subsidiarității în acest punct de vedere trebuie să discutăm ce fac statele membre în, dacă vor primi, dacă vor avea venituri mai mari de la aceste um, de la aceste companii. Desigur, conform principiului subsidiarității, statele membre uh, pot să facă cu aceste venituri ce vor. Dacă este uh, să văd ce se întâmplă în, uh, în statul meu, um, prea puțin se sprijină sportul uh, în masă, cu a, sportul de masă cu aceste venituri. Acum, în ceea ce privește acest aviz, Singurul uh, uh, punct de controversă important se referă la drepturile de proprietate intelectuală. Trebuie să, să ținem, uh, trebuie să cerem comisiei să ține cont de aceste drepturi la proprietatea intele- intelectuală. În rest, cred că nu există diferențe foarte mari deci, totul este în uh, ordine, în forma în care ați prezentat dumneavoastră acest proiect de aviz. Vă mulțumesc. Uh, oh, Doamna Rula, cred că are acum cuvântul și apoi domnul Fox. Thank you, Chairman. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele Emmy McClarkin care este raportul din partea grupului meu, m-a rugat să fac câteva comentarii, începând cu mulțumiri pentru uh, doamna raportor pentru proiectul de aviz. Competența Uniunii Europene în sport introdusă de articolul 165 din tratat ar trebui să se refere la ajuta sportul de bază să dezvolte, să încurajeze activitatea benevolă în sport, să nu se concentreze doar pe sporturile de elită, după părerea sunt de acord că mm, pariurile și jocurile de noroc contribuie la finanțarea sportului, dar nu considerăm că principiul de reglementare prevăzut la paragraful 3 este o soluție cu caracter practic pentru a apăra companiile legitime de jocuri de noroc. Suntem de asemenea îngrijorați în legătură cu distinția care se face între, citez, sporturile între ghilimele bogate și cele între ghilimele sărace mecanismul de solidaritate financiară nu credem că e un instrument uh, corect pentru toate sporturile. Și aș vrea să pun o întrebare. Cine o să judece care e un sport bogat și care e un sport sărac? Și cine o să hotărască cum se repartizează banii? Ce vine după aceea? Un, o agenție europeană privind uh, fondul de solidaritate sportivă undeva într-un colț îndepărtat al Uniunii uh, cu personal mare, cu salarii foarte mari, într-un sediu luxos? Cred că propunerea, soluția propusă e mai proastă decât problema. Acum, în ce a, privește ce a spus domnul Tarabela. Am auzit ce a spus domnul Tarabela despre problemele uh, cu echipele de fotbal care introduc uh, noi echipamente frecvent în fiecare lună. Da. Există legislație, trebuie să ne gândim la ce e important și ce e frivol chiar să spunem cluburile sportive când au voie să schimbe tricourile sau nu, mi se pare că e ceva care ține de frivolitate. Dacă un copil, să zicem, are un echipament sportiv, ar putea să fie, să zicem, util, dar nu e un aspect esențial. Un european are lucruri mai importante de făcut decât să-i amestece în astfel de aspecte în sport. V-am rugat să ne concentrăm pe aspectele majore Doamna McClarkin nu consideră că vânzarea de bilete pentru manifestările sportive ar trebui să intre sub incidența directivei privind serviciile. Suntem conștienți de intenția doamnei raportor și avem o anumită înțelegere față de aceasta, dar considerăm că consecințele ar fi extrem de dăunătoare pentru cluburile sportive mai mici care oferă a bilete doar spectatorilor pe plan local. Deci îi mulțumim doamnei Cohola pentru eforturile la acest raport și la momentul potrivit vom înainta amendamente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Doamna Schaldemosen și apoi alți vorbitori care doresc să contribuie. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș vrea să vă spun că e un bun proiect de aviz al doamnei Corhola. În primul rând, trebuie să subliniem faptul că aspectele sociale ale sportului nu sunt singurele vizate, ci și aspectele de sănătate, mai ales pentru sportul de bază, care ar putea să fie important pentru situația de sănătate a tinerilor, în ce privește principiul subsidiarității și jocurile de noroc online. Acest raport atinge echilibrul adecvat și deci pot să sprijin formularea pe care o avem aici. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinte. Domnul Ocăgat. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că nu doresc să iau cuvântul acum în calitate de membru al Comisiei IMCO, ci mai degrabă în calitate de uh, membru al Comisiei uh, CULT. Aș dori să îi mulțumesc uh, doamnei raportor și sunt de acord cu antevorbitoarea um, în legătură cu aspectele legate de sănătate. Există anumite studii foarte excelente care demonstrează cât de important este sportul pentru sănătate. Și mă bucură faptul că s-a ținut cont de acest aspect în uh, acest uh, raport. Poate nu în acest moment, Um, însă poate altă dată ar trebui să discutăm despre uh, sport în, context, în contextul strategiei 2020. Există anumite grupuri în acest uh, Parlament care doresc să reducă importanța sportului. Însă noi trebuie să rămânem conștienți de importanța politică a sportului și de faptul că Parlamentul are șansa de a sublinia uh, și de a consolida sportul în cadrul strategiei 2020. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dorește altcineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi dau uh, ocazia comisiei să ia cuvântul, domnul Velasquez. Și apoi va avea cuvântul raportul nostru. Domnul Velasquez are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul pe marginea acestei teme. Eu sunt uh, responsabil pentru sport în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură. Noi trebuie să uh, monitorizăm noile prerogative ale Uniunii Europene în uh, sport și ajutăm coordonarea politicilor uh, sportive statelor, a statelor membre. Am stipulat în mod concret că nu vom face propuneri de armonizare în ceea ce privește sportul. Aș dori să vă spun care este obiectivul acestei comunicări de dezvoltare a dimensiunii europene în sport. În comunicarea noastră am încercat să discutăm acest uh, fenomen sportiv și cum ar putea să funcționeze acest uh, fenomen în cadrul în uh, noul cadru. Un lucru care ilustrează dificultatea noastră este dificultatea de a face deosebiri între anumite teme. Ar fi foarte ușor să ne concentrăm pe sportul de elită sau pe sportul de masă, însă problema este că în, mo- că în momentul în care te uh, concentrezi pe sportul de masă, acest lucru va avea efect asupra sport, uh, sportului de elită și invers. Deci, în general, sportul ca fenomen este un fenomen complex. Drept urmare, măsurile propuse de comisie în acest domeniu se bazează pe articolele relevante din tratate, dar, după cum vedeți, există mai multe măsuri și articole care sunt relevante pentru acest domeniu, uh, articole care vin din domenii care nu sunt legate în mod direct de sport, dar uh, influențează finanțarea sau reglementarea uh, sportului, domeniului sportiv. Este vorba de directiva a serviciilor, de lucruri legate de protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, de concurență, lucruri legate de finanțarea activităților sportive, de funcționarea loteriilor naționale și rolul acestora în finanțarea activităților sportive. Acestea au fost, uh, acestea au fost cele, ceea ce am dorit să spun în introducere și acum în ceea ce privește elementele introduse în proiectul de aviz al acestei comisii parlamentare. Este vorba de aspecte legate de piața internă. Vă referiți la finanțarea sportului de masă. Și acest, aceste lucruri sunt importante și pentru uh, comisie și noi în acest moment așteptăm rezultatul uh, unor uh, studii. Aceste rezultate vor fi importante pentru uh, deciziile viitoare în acest domeniu în ceea ce privește mecanismele de solidaritate propuse în acest proiect de aviz, cred că este vorba de o dezbatere foarte interesantă. Noi ne-am uh, concentrat uh, asupra acestui aspect. Este important să există o, solidaritate între sportul de performanță și sportul de masă. Um, Comitetul Olimpic este de acord, uh, are aceeași opinie FIFA, UEFA. Este vorba de organizații care se bazează pe principiul uh, solidarității, principiu care asigură faptul că fonduri uh, câștigate în sportul de performanță sunt îndreptate și înspre finanțarea sportului de masă. Este vorba de asociații sportive importante care au sprijinit acest principiu al solidarității. Drept urmare, și noi suntem de acord cu acest uh, principiu și cerem asociațiilor sportive să dezvolte în continuare acest mecanism. Unele uh, aspecte se leagă de distribuirea drepturilor uh, de transmitere la, televiz- la uh, televizor, uh, asigurarea veniturilor provenite din lotările naționale și alte uh, lucruri care pot uh, asigura finanțarea sportului de masă. Acum s-a discutat aici despre jocurile de noroc și pariurile online. Știți că există o întreagă procedură care se desfășoară în acest moment, care examinează pariurile online. A fost redactată o, o carte verde pe această temă și sper că propunerea comisiei va fi inclusă în această dezbatere. Și va fi foarte interesant să vedem care este opinia comisiei IMCO când vom discuta aceste lucruri. S-au menționat și drepturile de proprietate intelectuală și ajung acum la uh, vânzarea uh, biletelor la um, evenimente sportive, lucru menționat la punctul 5. Este un lucru care nu a fost uh, abordat în mod specific în comunicarea noastră. Însă comisia dumneavoastră a ridicat această temă și vom încerca să um, respectăm cererea făcută de uh, comisia dumneavoastră, mai ales dacă acest lucru va fi inclus în uh, forma finală a proiectului de aviz. Vă mulțumesc, domnul președinte, pentru această prezentare cuprinzătoare și pentru că ne-ați adus aminte că avem noi competențe în urma tratatului de la Lisabona. Doamna Cohala, dacă doriți să luați cuvântul, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru comentariile pozitive. Sunt convinsă că vom găsi echilibrul necesar în urma acestui proces. Doresc să mulțumesc și comisiei și aș dori să, să vă explic de ce uh, trebuie să uh, discutăm despre sporturi sărace și Uh, bogate și de ce uh, nu ar trebui să existe această uh, diferență. Sunt de acord de faptul că nu ar trebui să uităm de sănătate în momentul în care discutăm despre sport. Cu toate acestea, este vorba de un proiect de aviz al Comisiei IMCO și de aceea ne-am limitat la dimensiunea economică a sportului. Desigur, um, da, am putea argumenta că sănătatea uh, sprijină și consolidează activitatea uh, economică. Acum, în ceea ce privește calendarul, termenul de depunere a amendamentelor este 2 septembrie, ora 10. Discutarea amendamentelor va avea loc în data de 19 septembrie și vom vota în aceeași zi, 19 septembrie, acest proiect de aviz la Comisia noastră IMCO. În cadrul Comisiei CULT, proiectul de, a, de aviz va fi votat la începutul lunii octombrie, pe data de 4 sau 5 octombrie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că veți primi amendamente foarte interesante și doresc să mulțumesc și raportorilor din Umbra. Încheiem astfel ședința de dimineață. Îmi pare rău că începutul a fost atât de dificil din uh, cauze tehnice. Ne vom reîntâlni la ora 15. Vom discuta două rapoarte foarte importante și amendamentele acestora. Este vorba de, de vehicule agricole și forestiere și a, tricicluri și a, alte vehicule. Aștept cu nerăbdare să ne reîntâlnim la ora 15.